Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin this afternoon with... Dragi colegi, începem uh, ședința de astăzi cu un schimb de vedere cu Comisia Europeană, DG Home Affairs, afaceri interne. Vom discuta două aspecte ale politicii comune pentru vize, regulamentul 5.1 care reglementează situația cetățenilor care sunt scutiți de viză și pot să călătorească liber, precum și țările unde nu se poate călători fără viză, iar săptămâna trecută s-au adoptat o serie de rapoarte importante în acest domeniu și de la comisie ni se va spune despre ce este vorba. Vreau să dau cuvântul reprezentantului comisiei pentru un jur de 15 minute și apoi vom putea să punem întrebări. Vă rog frumos să ne dați prezentarea, să ne faceți prezentarea și apoi vom dezbate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor, onorabili membri ai, ai Parlamentului. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră, în acest nou mandat al Parlamentului, vă doriți să acoperiți mai cu seamă partea afaceri externe în domeniul politicii vizei, vizelor, așadar mă voi concentra pe rapoartele pe care le-ați menționat, adoptate recent de comisie, vom vedea mecanismul de reciprocitate, mai cu seamă, care cred că vă interesează foarte mult pe dumneavoastră aici la Parlament, la Comisia Libe și vă voi da vești proaspete legate de negocierile în curs și discuțiile în curs. În primul rând, voi spune câte ceva despre acea reciprocitate, apoi voi vorbi despre scutirea de viză pentru 17 plus 10 țări, apoi vom vedea situația cu Columbia, starea actuală, apoi situația actuală a facilitării vizelor pentru Maroc, Tunisia, Bielorusia și apoi, la sfârșit, vă voi spune care este situația cu liberalizarea vizei, liberalizării vizelor pentru doi vecini ai noștri, mai mulți vecini, uh, Rusia, Turcia, Ucraina și Balcanii Occidentali, țările de acolo. Deci vă, vă, dau, vă voi da așa o imagine de uh, ansamblu. Vom lua pulsul. În ceea ce privește politica vizelor, aș spune pe scurt, într-o singură frază, următorul lucru, și anume că această politică a vizelor este foarte importantă pentru a ne asigura că avem un factor de atractivitate uh, a mobilității înspre Uniunea Europeană și, pe de altă parte, asigurându-ne că cetățenii noștri, atunci când călătoresc în țări terțe, sunt tratați așa cum se cuvine. Așadar, o, o contribuție importantă și din punct de vedere economic a acestei politici a vizelor și care în următorii ani va fi din ce în ce mai mult în centrul atenției și aștept cu nerăbdare să discutăm împreună uh, propunerea de uh, modificare a codului vizei, vizelor pentru a stabili un nou tip de viză Schengen, numită, așa numită touring visa și sunt nerăbdător să discutăm cu domnul raportor uh, Lopez Aguilar și cu domnul Ortefeu pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește reciprocitatea, Noi, la Comisie, am sprijinit adoptarea unui sistem revizuit mai eficient de eh, reciprocitate care vizează o, o mai mare solidaritate între statele membre când vine vorba de implementarea politicii comune a vizelor. Și asta urmând eh, recomandările dumneavoastră ale Comisiei dumneavoastră. Dar forma finală a mecanismului respectiv, așa cum știți, noi am considerat că ea nu era conformă din punct de vedere juridic. Așadar, ne-am prezentat în fața curții pentru interpretări. Această hotărâre încă nu a fost pronunțată încă. Noi vom uh, pune în aplicare cu scrupulozitate uh, în orice caz, instrumentul juridic care va rezulta din negocierile dintre Consiliu și Parlament. În ce privește acest nou mecanism de reciprocitate, el intră în vigoare în ianuarie și cinci state membre, Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România, au notificat cazuri de nereciprocitate cu cinci țări, Australia, Australia, Brunei, Canada, Japonia și Statele Unite. Și având în vedere aceste lucruri, aveam două opțiuni ca și legiuitori, colegiuitori. Pe de o parte, să suspendăm această scutire de viză pe de altă parte, puteam să raportăm situația știind cu bună știință că acest raport nu va fi suficient. Pentru că la sfârșitul acestui drum, oricum, ne aștepta un fel de situație gen ghilotină, pentru că oricum va trebui la un moment dat să suspendăm călătoria fără vize din partea acestor țări terțe care nu respectă la rândul lor vizele noastre. Așadar, ne-am hotărât să mergem pe o abordare bazată pe rezultate în cooperarea noastră cu țările terțe, deci pentru crearea unui uh, cadru regulat de întâlniri tripartite cu țara vizată, țara terță plus comisia pentru a vedea un pic ce să putem să facem pentru a nu ne trezi în situația aceea limită, tip ghilotină, despre care v-am uh, spus. Și mă bucur să vă spun și să vă raportez că toate cele cinci uh, țări terțe vizate au marșat, au intrat în acest dialog regulat cu noi și mi s-a părut că dialogul chiar a fost unul productiv. Ne-am întâlnit pentru prima dată în luna mai și am întâlnit diverse țări până în luna iulie în aceste formule și am observat că s-a degajat o, o înțelegere comună în ceea ce privește procesele în curs, în ceea ce privește nevoia de a lămuri situația atât din perspectiva statelor membre cât și cea a statelor terțe. Și apoi am avut o a treia sesiune de dialoguri trilaterale. Vom avea o a treia sesiune înainte de sfârșitul anului. Așadar, putem să spunem că noul mecanism este destul de productiv deja, în sensul că uh, ne ajută să ne concentrăm pe aspectele esențiale din uh, acest exercițiu. Am scris și un raport, iar uh, primul raport de acest gen nu recomandă, de fapt, uh, suspendarea mecanismului de scutire de viză temporară, deoarece, până la urmă, dialogul arătat ce a arătat și pe de altă parte, și asta e important, niciunul dintre statele membre care ne-au notificat că nu s-a deplinit, nu s-a deplinit reciprocitatea, nu a cerut, de fapt, suspendarea temporară a scutirii de viză. Al doilea raport va apărea în aprilie 2015 și încă o dată vom fi confruntați cu aceste două opțiuni și cred că la un moment dat, în 2015, va trebui să hotărâm ce facem în sensul implementării condițiilor de nereciprocitate. Asta e cam tot ce pot să vă spun uh, pentru moment și, bineînțeles, uh, vă pot răspunde cu plăcere la întrebări în acest sens. În ceea ce privește negocierile, discutirea de vize, uh, în ce privește cele 17 țări. În iulie am prezentat Consiliului o recomandare pentru a începe negocierile cu 17 țări, dar la vremea aceea nu se vorbea nici despre Peru, nici despre Columbia în această listă. E bine, Consiliul acum două săptămâni numai a autorizat negocierile pentru aceste două țări în octombrie. Deci, conținutul acordului uh, care ne leagă de cele 17 țări este unul și același pentru fiecare țară în parte. Și atunci am hotărât să grupăm cumva negocierile, de fapt să le regrupăm în trei grupe. Una cu Emiratele Arabe Unite, negocieri care sunt în curs chiar în acest moment. A doua grupă de negocieri cu cinci țări din zona Caraibelor, care vor avea loc miercurea viitoare, iar pe 19 noiembrie vom începe negocierile cu 11 țări din zona Pacificului. Bineînțeles că, deși am recurs la aceste grupe de negocieri, bineînțeles că la sfârșit vom avea acorduri individuale cu fiecare țară care vor fi făcute pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecare țări în parte. Deși termenii acordului și, um, bineînțeles, uh, structura sunt cunoscute și de aceea Uh, am și hotărât să facem negocieri grupate. Avem clauze de suspendare și de uh, anulare care pot fi determinate, declanșate dacă nu, se prezint, dacă nu se respectă reciprocitatea sau dacă sunt probleme legate de migrație și de uh, securitate. Așa cum am făcut cu celelalte acorduri legate de scutirea de vize, s-ar putea dacă permite Constituția țărilor respective, să avem uh, o prevedere temporară până în momentul semnării propriu-zise, dar vom avea nevoie, bineînțeles, și de un mecanism final care va trebui să fie consfințit de Parlamentul uh, dumneavoastră și vom discuta despre asta. Vom vedea cum vom face acest lucru, însă eu consider că dumneavoastră trebuie să vă dați consimțământul la acest acord, chiar și pentru o aplicare temporară, provizională, tot va trebui să găsim o formulă pentru a vă implica în acest exercițiu. Deci dacă este să fim optimiști cu aceste 17 țări, probabil că cetățenii acestor țări, dar și cetățenii europeni, așadar, care vor merge acolo, Uh, vor putea încă din anul 2015 să nu mai uh, aibă nevoie de vize. Acum o săptămână am adoptat de asemenea rapoarte și evaluări în ce privește situația cu Peru și Columbia. Vă spuneam că cele două țări s-au adăugat plutonului de țări cu care negociem și am promis rapoarte cât de curând posibil și cred că ne-am îndeplinit aceste promisiuni. Am reușit să uh, strecurăm asta pe agenda de lucru din ultima săptămână de lucru a ultimei a comisiei, vechii Comisiei Europene, deci am reușit să facem asta. Rezultatele sunt foarte pozitive, negocierile foarte pozitive și atunci uh, ne-am hotărât să începem negocierile pentru scutirea de vize cu, atât cu Peru cât și cu Columbia cât de curând posibil și vom discuta asta, vom putea discuta și aici împreună cu dumneavoastră aceste aspecte. Iar rapoartele acestea vor fi discutate și la Consiliu. Și dacă discuții la Consiliu dovedesc că statele membre în general sunt de acord cu aceste valori pozitive pe care noi le dăm la comisie, atunci putem să prezentăm linii orientative pentru negocieri către Consiliu, care va putea astfel negocia aceste lucruri. Și odată ce Consiliu ne va da undă verde cu aceste linii orientative, pentru negocieri vom putea să începem negocierile și sper că și în acest caz să reușim să finalizăm uh, acest exercițiu și deci negocierile respective cu Peru și Columbia în 2015 și atunci ne vom afla într-o situație similară cu cea evocată mai sus și anume să avem un acord temporar înainte de ratificarea finală. Vom vedea. E clar că acest exercițiu este unul uh, foarte cronofag și <laughs> deja avem o listă întreagă de alte țări care așteaptă să facem acest lucru. Avem și, bineînțeles, regulamentul 539, care trebuie și el să fie analizat, pe care l-am revizuit în 2013 și 2014. Aici ne vom concentra, bineînțeles, în primul rând pe negocierea cu cele 17 țări, plus Columbia și Peru. Însă este foarte clar că în 2015, la un moment dat, va trebui să venim cu o nouă propunere de modificare a anexei, a listei în regulamentul 539. Iar această nouă propunere va lua în considerare lista revizuită de criterii care a fost adăugată la regulamentul 539 imigrație ilegală, securitate, reciprocitate, coerență regională și relații externe. Pe lângă acestea vom avea noi criterii, cum ar fi beneficii economice, mai ales cât privește activitatea comercială, turismul, drepturile omului și valori sau libertăți fundamentale. S-ar putea să fie lucruri un pic mai complicate și mi-aș dori ca, tot așa împreună cu dumneavoastră, să structurăm cumva aceste lucruri pentru a progresa pe calea revizuirii acestui regulament 539. Asta este cam tot ce pot să vă spun acum cât privește liberalizarea vizelor, iar în ceea ce privește facilitarea vizelor și acordurile omonime, știți bine că aceste acorduri de facilitare a vizelor au intrat în vigoare cu țări precum Armenia și Azerbaijanul anul acesta. Iar acorduri asemănătoare vor intra, mm, va intra în vigoare în decembrie pe întâi cu capul verde. Avem mandat de la Consiliu pentru a negocia aceste aspecte cu Marocul. Mă scuzați, domnule Ruite? Probleme cu interpretarea în limba franceză intervine domnule Președinte. Da, sunt pe canalul ceh, spune doamnă deputat, domnul Roite, dacă vreți, vorbesc franceză direct. Nu. No. Nu, deci problema cu interpretarea franceză e în regulă. Bun. Mulțumesc. Bun, Maroc atunci. Vorbeam despre Maroc și vom avea prima sesiune de negocieri cât privește facilitarea vizelor cu Marocul în luna iunie. Am avut deja luna iunie și eram foarte nerăbdător să particip la, la ea. De-abia am preluat în funcțiile, însă a apărut criza roșiilor. Și a trebuit să anulăm aceste Trebuie să anulăm aceste negocieri. Vom avea o nouă rundă de negocieri. Am avut o nouă rundă de negocieri uh, în octombrie pe 23 și ea a fost anulată. Acum vedem cu colegii mei ce putem să facem, care sunt motivele, de ce s-a întâmplat așa și să vedem cum abordăm uh, ceea ce mie mi se pare uh, o rezistență a Marocului de a discuta dosare cum ar fi readmiterea, dar și vizele, pentru că trebuie să le luăm împreună. În ceea ce privește discuțiile la Consiliu despre Tunisia, ele au loc în acest moment, deci discutăm facilitarea vizelor pentru această țară. Sperăm că directiva va veni până la sfârșitul anului și că directivele de negociere vor apărea până în sfârșitul anului și că în 2015 vom putea deja să semnăm un acord cu această țară privind facilitarea vizelor și readmiterea. Cu Belarusul, de asemenea, avem astfel de discuții care au fost uh, lansate oficial la, sfârșit, la începutul acestui an. Am avut o rundă tehnică în luna iunie la Minsk și, de fapt, e vorba de o discuție foarte bună, constructivă și cred că am schițat principalele elemente din uh, acord uh, și a doua rundă de negocieri probabil că va avea loc înainte de sfârșitul lunii noiembrie. Last, Mr. Chairman, and then I'll... Și în fine, domnule președinte, și apoi voi încheia, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre vecinii noștri cei din vecinătatea noastră imediată. Ei bine, politica vizelor cu aceste, aceștia este un instrument de mare influență pentru relațiile dintre noi. Liberalizarea vizelor și dialogul pe marginea acesteia este unul foarte tehnic la primă vedere, dar în realitate și mai ales cu vecinătatea noastră, uh, apropiată, acest dialog are o uh, însemnătate politică foarte mare. Unii dintre dumneavoastră s-au implicat deja în uh, ultimile 10 ani în negocierile de extindere a Uniunii și vă pot spune că, într-o anumită măsură, dialogurile vizând uh, vizele și liberalizarea acestora au corespuns în mare măsură cu unele dintre activitățile noastre din cadrul uh, negocierilor de extindere. Și aceste discuții au permis ca administrația acestor țări din vecinătatea UE să, uh, să se modernizeze. Deci au dus la o transformare a administrației publice, a sistemului judiciar, a luptei împotriva corupției și așa mai departe. Cred că noi am uh, adus într-adevăr o mână de ajutor uh, zonei Balcanilor prin intermediul discuțiilor pe marginea liberalizării vizelor și am ajutat Balcanii astfel să se modernizeze în multe uh, sensuri, la fel se poate spune și despre Moldova și Ucraina. Dialogul pe liberalizarea vizelor a fost uh, unul dintre obiectivele cele mai vizibile în ultimele luni în ochii autorităților de la Kiev în același timp, acestea au reprezentat o pârghie foarte însemnată în reformele viitoare pentru Ucraina. Acum, în ceea ce privește Turcia, acum avem o ratificare deplină a acordurilor de readmisie cu Turcia, iar uh, dialogul pe marginea vizelor reprezintă unul dintre motoarele cele mai însemnate în privința legăturilor dintre UE și Turcia. Și acest lucru este clar recunoscut de către Turcia. Acum, pe de altă parte, la capătul celălalt al spectrului se află Rusia, Rusia care uh, prin uh, uh, faptul că noi am pus capăt libera dialogului liberalizării vizelor cu această țară a fost un semn foarte clar al atitudinii noastre în ultimele luni față de Federația Rusă. Iată, domnule președinte, domnilor și domnilor, ce instrument puternic avem noi la îndemână în uh, această politică a vizelor. Sper că vom putea, alături de Parlament, să ne asigurăm că acest instrument rămâne unul de marcă și cu mare putere. Vă mulțumesc! Mă, vă mulțumesc, într-adevăr, este un instrument puternic. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Pentru colegii care ni s-au alăturat mai târziu, Permiteți-mi să vă reamintesc faptul că Parlamentul, în baza articolului 248 din tratat, uh, trebuie să se implice în toate stadiile acestui proces. Domnul Diaz de Mera a fost raportor uh, pe regulamentul 439 și pe uh, mecanismul de suspendare. Îi dau cuvântul domnului Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule președinte. În al doilea rând, permiteți-mi să mulțumesc domnului director general, care, în ciuda faptului că a început să ocupe această poziție doar de puțină vreme, ne-a demonstrat în ce măsură se um, este dedicat acestei sarcini. Țin să mulțumesc Comisiei Uh, europene, dar și Comisiei uh, Libe pentru informațiile de astăzi, mai ales în ceea ce privește nereciprocitatea cu țările terțe în ceea ce privește politica vizelor. Țin să mulțumesc în special domnului director general pentru prezentarea raportului de impact asupra scutirii de vize pentru Columbia și Peru. Respectarea acestor angajamente uh, poate părea dificilă. Dar această chestiune îmi este foarte dragă mie pentru că ne va permite să putem trece imediat la negocierea acordurilor bilaterale cu Peru și Columbia. În calitate de raportor pentru revizuirea regulamentului 539 din 2001, Permit, uh, permiteți-mi să fac câteva comentarii de o natură generală. Chestiunea nereciprocității cu țările terțe a reprezentat unul dintre aspectele cele mai problematice în cadrul negocierilor acestei revizuiri. Domnul de Coster știe foarte bine acest lucru. Eu unul am avut foarte multe de învățat, uh, tocmai din diferențele noastre de poziție. În orice caz, cu toții am căzut de acord asupra faptului că politica comunitară în materie de vize trebuie consolidată, mai ales în ceea ce privește solidaritatea de care trebuie să facă dovadă toate statele membre și toți cetățenii europeni. Acest mecanism trebuie să devină mai eficient. După trei ani de negociere, iată în sfârșit un rezultat palpabil. Dezbaterea în sânul Parlamentului a fost una lungă și foarte aprinsă. Din păcate, imediat după intrarea în vigoare a acordului, Comisia a hotărât să denunțe acest acord în fața Curții de Justiție și acum așteptăm ca așteptăm un, o hotărâre din partea Curții de Justiție în acest sens. Acum, în ceea ce privește evoluția uh, politică, atunci când Comisia simte că pierde teren, face uh, recurs în fața Curții de Justiție. Ei bine, și Parlamentul a început să adopte aceeași atitudine și, din păcate, cred că intrăm într-un fel de cerc vicios. De aceea, domnule președinte, permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a cere încă o dată Comisiei Europene să-și retragă uh, plângerea înaintată Curții de Justiție. În cazul în care Comisia ar refuza acest lucru, vă rog să-mi spuneți cum are de gând să Uh, reacționeze în cazul în care Curtea de Justiție ar anula articolele care, fac, care vizează reciprocitatea. Explicațiile pe care ni le-ați prezentat, domnule uh, director general, din păcate nu mi s-au părut suficiente. Ați spus că dacă nu e de ajuns, vom continua să aplicăm. Ei bine, odată ce am putut analiza diferitele rapoarte, uh, Permiteți-mi să vă spun că diferitele cazuri de absență de reciprocitate cu țările terțe discutate demonstrează foarte clar că este necesară consolidarea mecanismelor din regulamentul revizuit, regulamentul 539 din 2001. Și acum permiteți-mi să mai fac câteva observații pozitive de această dată. În primul rând, în ceea ce privește studiile de impact și liberalizarea vizelor cu Columbia și Peru. Toți colegii din uh, legislatura precedentă și mai ales tu, uh, Juan Fernando Josefilar, cu toții am considerat că această chestiune este una care deschide calea speranței. Este extrem de important pentru toate grupurile politice ale Parlamentului European. Și tocmai de aceea, domnule director general, permiteți-mi să vă reamintesc faptul că sunt recunoscător Comisiei pentru activitatea sa în acest sens. Columbia și Peru îndeplinesc toate criteriile, securitate internă, drepturile omului, coordonare regională, reciprocitate și așa mai departe. Întreaga listă de criterii este îndeplinită de către cele două țări. Iar acest lucru reiese foarte clar din raportul întocmit, un raport care este pozitiv. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că reciprocitatea va avea avantaje pentru toate părțile implicate. Și tocmai de aceea țin să cer domn, ă, comisiei, prin intermediul directorului general, să ne spun să ceară autorizației autorizația Consiliului pentru uh, continuarea demersurilor cu Columbia și Peru și celelalte țări. Apoi, cât mai repede cu putință, vă rog să încheiem negocierile prin semnarea acordurilor cu Columbia și Peru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Având în vedere că domnul Aguilar dorește să ia cuvântul, îl acord. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o ocazie foarte fericită de a mulțumi uh, Comisiei pentru prezentarea sa și mulțumesc directorului general, domnul Rute, dar mulțumesc și pentru informațiile suplimentare în privința acestei idei de politică comună în privința vizelor la nivel european. Trebuie ca aceasta să conțină mai multe fapte decât uh, vorbe până la urmă. În primul rând, în ceea ce privește clauza privind reciprocitatea și uh, scutirile. pentru că par a fi similare, dar de fapt nu sunt nici de cum unul și același lucru. Vreau să știu, în primul rând, dacă a fost vreo punere în uh, practică a clauzei de um, scutire și ca, ce formă au luat aceste tehnici în realitate. Vreau să știu de asemenea dacă a fost încălcată reciprocitatea și dacă sunt uh, cazuri uh, grave care merită uh, pomenite. Acum, în ceea ce privește dreptul internațional, acesta deschide oarecum calea scutirii de vize și reciprocității. În al doilea rând, dumneavoastră ați spus că aspectele tehnice ale lansării negocierilor pe marginea acordurilor cu țări terțe în ceea ce privește politica vizelor comune la nivel european au, are o dimensiune politică. Ei bine, eu aș vrea să știu dacă în cadrul negocierilor cu Belarus, cu Armenia, cu Azerbaijanul, țări care nu respectă neapărat modelul uh, european, dar care sunt totuși membre al Consiliului uh, Europei, mă rog, mai puțin Belarusul, care nu este membru și asta din motive foarte întemeiate. Deci, vreau să știu dacă negocierile cu Belarusul au într-adevăr implicații politice. Și în fine, ca și domnul Diaz de Meira, în ceea ce privește Columbia și Peru, Aș dori să intrați în detalii în ceea ce privește evaluarea negocierilor. Ieri, președintele Columbiei a fost uh, găzduit în uh, Comisia AFET, Afaceri Externe, și uh, domnia sa a făcut un discurs foarte clar, uh, punând punctele pe I în ceea ce privește uh, scutirea uh, de vize pentru Columbia și pentru Peru. Deci am dori câteva detalii în ceea ce privește evaluarea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Juan. Doamna Dargian. Doamna Vergian. Mulțumesc domnului director general pentru această prezentare. O prezentare coerentă, aș spune, a acordurilor în privința vizelor. Recunosc că nu am citit cu în amănunt aceste documente, cu atât mai mult cu cât ne-au fost trimise de foarte puțină vreme uh, și cu atât mai mult cu cât abia m-am întors din Tunisia, aș dori să mă focalizez pe această țară. În uh, rapoarte în ceea ce privește punerea în aplicare a reciprocității, pe mine mă frapează un lucru, și anume faptul că se vorbește mai ales despre Bulgaria și România. Ori eu una am senzația, și aș vrea să-mi confirmați sau să-mi infirmați aceast, acest lucru, deci am senzația că acest lucru se leagă de politicile intraeuropene vis-a-vis -vis de Bulgaria și România și reticențelor pe care le are UE în ceea ce privește deschiderea frontierelor către uh, frontierelor Schengen, mai ales către aceste două țări. În privința noilor acorduri, ați subliniat importanța politicii vizelor. Pe mine mă, interesează, mă interesează foarte tare politica de vecinătate și parteneriatul uh, meridional, parteneriatul sudic, drept pentru care sunt foarte de acord. Dar, pe de altă parte, parcurgând aceste rapoarte, am mai degrabă impresia că parteneriatul este așa un fel de fata morgana și uh, E mai degrabă despre obligații unilaterale ale țărilor terțe. În schimb, avantajele pentru țările terțe sunt mult mai puțin clare. Mă cam uimește pe de altă parte și atitudinea Marocului. a spus așa, cu jumătăți de cuvinte, că există multe pretexte vis-a-vis -vis de această reticență. În ceea ce privește Turcia, lucrurile stau oarecum la fel. Deci, în toate acordurile de parteneriat, uh, fiecare lasă de la el. Deci avantajele UE pentru acordurile de readmisie sunt clare, în schimb avantajele pentru țările terțe în ceea ce privește mobilitatea nu sar în ochi, aș putea spune. În ceea ce privește acordurile de mobilitate, dacă e să vedem care ar putea fi avantajele tunisienilor, spre exemplu, uh, este clar că suntem uh, departe de uh, nevoile pe care uh, le are Tunisia. Tunisia fiind una dintre puținele țări care ca urmare a um, primăverii arabe au continuat pe calea democrației și cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți pe viitor. Cred că mai avem multe eforturi de făcut pentru a ne asigura că cele două părți se înțe își înțeleg foarte bine reciproc poziția. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă Uh, În ceea ce doamna raportor pe regulamentul 539-2001 încă nu este prezentă în sală. dar în momentul în care ni se va alătura, eu voi adresa aceste întrebări. Domnule director general, vreau să vă pun o întrebare. Am avut o dezbatere mai devreme și să-mi spuneți dacă nu are legătură cu dezbaterile de azi dimineață, dar mulți dintre noi au pus întrebări în privința situației din uh, zona mediterană și în privința vizelor cu caracter umanitar. Vreau să știu dacă uh, știți mai clar acum care sunt parametrii acestor vize umanitare. Știu că ați reflectat deja pe marginea acestei chestiuni și v-aș ruga să uh, ne mai dați câteva detalii astăzi. Dacă nu se poate astăzi, sper că o proximă ocazie o veți face. Aș dori să știu dacă mai există vreun coleg care dorește să ia cuvântul. Nu, îi dau cuvântul apoi domnului director general. Mulțumesc. A, domnule Șogor. Da, am fost la altă întâlnire care, și am o întrebare care vizează România, Polonia, Cipru Luna trecută, Comisia a adoptat un raport, a făcut public un raport uh, în care este vorba despre state terțe care încă au nevoie de viză pentru accesul pe teritoriul unor țări membre UE. De fapt, este vorba despre nereciprocitatea cu țări precum Canada și Statele Unite. Aș vrea să știu care mai este situația în ziua de astăzi. Mulțumesc. Voi încerca să răspund măcar unora dintre întrebările dumneavoastră. Și sper ca răspunsurile mele să vă fie pe plac. În primul rând, domnule Diaz de Mera, țin să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, pentru încurajări. Evident, nu sunt doar încurajări, ci și uh, câteva critici la adresa Comisiei, mai ales în ceea ce privește adresarea către Curtea de Justiție din partea Comisiei Europene. Pentru noi a fost mai mult um, o dezbatere de principiu din păcate, într-o anumită măsură, această dezbatere a ieșit din sfera acestui regulament uh, și, de fapt, uh, vizează mai ales folosirea actelor delegate și actelor de punere în aplicare de către Comisie. Încă o dată este vorba de o dezbatere mai degrabă de natură constituțională și, din păcate, aceasta trebuie să, să aibă loc, trebuie ca lucrurile să fie clare. Dar, încă o dată, țin să subliniez faptul că este o dezbatere de principiu mai în ceea ce privește actele de punere în aplicare și actele delegate. Deci nu este vorba de substanța acestui regulament. Din propria mea experiență, în alte domenii, atunci când uh, Parlamentul și Comisia Europeană se luptau împreună cu Consiliul, pe de altă parte, Curtea de Justiție a dat întotdeauna decizii înțelepte. Deci, deciziile Curții de Justiție fie spun că Comisia Europeană se înșală, fie că are dreptate și atunci uh, pune la dispoziție un termen pentru schimbarea legislației, pentru punerea în conformitate a acesteia. Punerea în conformitate cu dreptul uh, comunitar, care ne, lucru care ne permite și să gestionăm situația. Deci, eu unul nu cred, evident va trebui să mă consult cu uh, comisarul de resort, dar nu cred că va fi cazul de a ne adresa Curții de Justiție. În orice caz, uh, vom reuși să o scoatem la cap împreună, la capăt împreună, indiferent de decizia Curții de Justiție. În orice caz, foarte clar, vom pune în aplicare uh, exact ce s-a hotărât în momentul um, deciziei din partea Curții de Justiție. Vă înțeleg criticile și vă asigur că în ceea ce privește Columbia și Peru, vom continua să folosim discuțiile bilaterale pentru a pregăti terenul negocierilor odată ce vom primi mandatul de negociere. Deci, odată ce vom avea mandat de negociere, dorim ca negocierile să, fie, să meargă cât mai bine și cât mai repede. Trebuie ca țările terțe să știe clar ce fel de așteptări pot avea din partea noastră. Cred că acesta este modul în care funcționăm de obicei și este modalitatea cea mai fericită. În ceea ce privește politica comună în materie de vize, vă recunosc că și eu mai am multe de învățat, dar din câte am înțeles, nu se folosește clauza, uh, mecanismul de uh, scutire. Acest lucru trebuie cerut uh, de către statele membre. în ceea ce privește imigrația neregulamentară, dacă apar chestiuni legate de securitate, suntem rugați să um, punem în aplicare mecanismul de uh, suspendare a scutirii de vize. În ceea ce privește mecanismul de reciprocitate din regulament, și cred că aici se întâlnesc oarecum uh, întrebările dumneavoastră și ale domnului Șogor. Deci, în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate, dacă nu mă înșel, cred că avem un termen de un an și jumătate sau doi ani chiar pentru evaluarea situației și apoi fie pentru Uh, raportarea pe marginea situației și încercarea de a schimba această situație sau, pe de altă parte, avem posibilitatea uh, suspendării scutirii de vize. atunci când uh, nu se aplică reciprocitatea. Uh, termenul este de luna aprilie 2016 Deocamdată niciun stat membru nu ne-a cerut să lansăm acest lucru. Deci noi deocamdată încurajăm acest dialog cu uh, țările terțe. Trebuie ca ambele părți să înțeleagă foarte bine care sunt cerințele și de altfel aici ajung la ce spunea doamna Vergia. În ceea ce privește Bulgaria și România, dar și Cipru și Polonia și Croația. Țările terțe au propriile lor cerințe juridice în ceea ce privește propria lor scutire de vize și cred că negocierile trilaterale pe care le-am avut Uh, permit o mai bună înțelegere a dificultăților din partea statelor membre. Aici este vorba despre dificultăți legate de persoane care depășesc uh, perioada de ședere, uh, perioade care se întorc pe teritoriul țării prin intermediul altor mecanisme, Uh, este vorba și despre reguli mai stricte atunci când se atinge cota de X% la sută din uh, cetățenii unei anumite țări care nu se întorc în uh, țara de origine. E bine, în aceste condiții, țările terțe pot să nu mai aplice scutirea de vize. Încă o dată, e nevoie de o analiză foarte concretă, foarte la obiect a respectării uh, cerințelor uh, în ceea ce privește vizele de către cetățenii uh, țărilor membre, pentru ca țările terțe să spune, da, ne putem asuma riscurile pe care le aduce o asemenea scutire de vize. Înțeleg care sunt preocupările dumneavoastră. E vorba despre o discuție extrem de concretă pe care o avem cu țările terțe. În ceea ce privește parteneriatul mediteranean, răspunsul este da. Dar dezbaterea este una mai extinsă. Trebuie puse în legătură liberalizarea și facilitarea vizelor cu discuțiile legate de acordurile de readmisie. De altfel, permiteți-mi să vă spun că am înregistrat un mare succes cu Turcia, Turcia care a ratificat acordul de readmisie, iar acum uh, suntem într-o fază în care ne îndreptăm către liberalizarea vizelor cu Turcia. E vorba despre un uh, raport extrem de apreciat de către autoritățile turce. Deci, într-adevăr, e mai greu cu Marocul, sunt de acord cu dumneavoastră. Va trebui să vedem care va fi situația și cu Tunisia pe viitor. Da, sunt de acord, trebuie să avem discuții pe marginea vizelor și acordurilor de readmisie, dar nu doar atât. Trebuie ca aceste discuții să se desfășoare în cadrul unor uh, discuții generale pe marginea politicilor, într-adevăr. Trebuie ca o mână să spele pe alta, trebuie ca toată lumea să aibă de câștigat și fiecare dintre părți să fie convinsă că are de câștigat în urma acestor discuții. Vom avea discuții cu doamna Mogherini în cadrul um, relațiilor uh, extinse, pe marginea politicilor uh, vizând uh, migrația, ajutoarele de dezvoltare și așa mai departe. Sper că și aici, în Parlament, veți putea avea astfel de dezbateri și să invitați cei doi comisari de resort pentru aceste discuții. În ceea ce privește vizele umanitare, uh, viza Schengen este de 90 de zile, dar aici ar fi vorba mai degrabă despre vize acordate în mod normal de către statele membre, pentru că e vorba despre uh, perioade de ședere mai lungi. În următoarele două săptămâni vom ține o mare conferință pe pe uh, relocare și strămutare. Uh, mai ales cu țările din nordul Africii și în speță cu Siria, uh, Iordania și Turcia și marile și numărul însemnat de refugiați din această zonă. Într-adevăr, mai trebuie să negociem cu statele membre și să vedem uh, Uh, cât doresc acestea să primească în uh, cantitativ câte persoane. Pentru că situația este în curs de înrău- înrăutățire, înrăutățire cu țările din această zonă. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru aceste Uh, informații. Știu că v-am chemat așa în ultimul moment, dar chiar vroiam să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Doamna Gabriela a ajuns în sală într-un final. Domnia sa este raportor uh, pentru acest regulament. Îmi pare rău că n-ați reușit să ajungeți mai repede. Aveți vreo, vreo întrebare sau o o, un comentariu de făcut. Uh, iată, secretariatul mă anunță că avem timp la dispoziție. Întotdeauna le-am, le-am spus colaboratorilor să nu uh, zic așa ceva cu voce tare, dar iată că nu, nu m-au ascultat. Bine, deci nu avem timp, dar dumneavoastră puteți să spuneți ceva, dar pe scurt, în calitatea noastră de raportor. Mulțumesc mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că n-am ajuns uh, de la bun început pentru a asculta prezentarea comisiei. Într-adevăr, vreau să mă refer la rapoartele Comisiei cu privire la exceptarea de la obligația de a deține viză pentru cetățenii din Columbia și Peru. Înțeleg că există o serie de evoluții pozitive. Există o încredere la nivelul solicita- solicitanților de vize din ambele state, lucrul acesta este pozitiv, de asemenea securitatea e mai bună în aceste state, situația economică de asemenea s-a îmbunătățit, iată Uh, toate aceste elemente sunt într-adevăr încurajatoare. Cu toate acestea, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. În primul și în primul rând, pașapoartele biometrice. Dumneavoastră spuneți că securitatea documentelor de călătorie sunt suficiente, că ambele state sunt dispuse să lanseze o solicitare de, de, de, de, de sunt în curs de a începe demersurile pentru o achiziții publice în acest sens. Uh, de acordarea unui contract public în acest sens, dar iată, suntem în noiembrie și încă nu s-a întâmplat nimic. Ne puteți da garant garanții în sensul că până la sfârșitul anului aceste achiziții publice se vor fi încheiat, uh, se vor fi făcut. În al doilea rând, uh, drepturile omului. Ne, dumneavoastră spuneți că drepturile omului sunt mai bine uh, respectate în aceste adoptate decât în trecut. Însă știm cu toate acestea că lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Știm că în Peru există un program pentru drepturile omului pentru anii 2014-2016, dar vreau să vă întreb în ce consta acest program și în ce uh, constau de fapt îmbunătățirile la nivelul respectiv respectării drepturilor omului în Columbia și Peru. În al treilea rând, uh, traficul de droguri. Nu să spuneți că, într-adevăr, grupurile de traficanți de drog, droguri reprezintă în continuare o problemă pentru uh, Uniunea Europeană. În special Columbia este afectată de rețelele de traficanți de droguri. Dați-mi voie să mă întreb ce face Columbia, dar și celălalt stat, Peru, pentru a combate activitatea acestor rețele care s-ar putea extinde ca urmare a adoptării acestor acorduri de exceptare de la obligația de a deține viză. În plus, Uh, nu putem să-i uităm pe cei care sunt victime ale traficului de ființe umane și uh, victime ale exploatării sexuale. Dați-mi voie să vă întreb care sunt măsurile pe care Comisia Europeană vrea să le pună în aplicare pentru a contracara astfel de, uh, de fenomene. În al, treilea rând, uh, în al doilea rând, în ceea ce privește acordurile de strămutare de data aceasta, dumneavoastră spuneți că uh, încheierea unui acord de genul acesta cu Peru ar fi de dorit, dar dați-mi voie uh, să vă amintesc că, într-adevăr, au existat măsuri uh, premergătoare în această direcție, dar vreau să întreb uh, care sunt uh, pașii în uh, viitor pe care Comisia îi are în vedere. Vreau să vă mulțumesc în final pentru aceste rapoarte, dar trebuie să subliniez faptul că ele rămân în continuare vagi. Avem nevoie de mai multă claritate. Avem nevoie de acorduri cu Columbia și Peru, dar aceste acorduri trebuie să se bazeze pe o cooperare strânsă și uh, nu unidirecțională. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roite, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Voi începe prin a spune că mi-ar plăcea ca cu altă ocazie să vorbim în detaliu despre rapoartele cu privire la Columbia și Peru. Astăzi uh, discuțiile noastre au fost mai degrabă de ordin general și mi-ar plăcea tare mult să avem ocazia să vorbim despre detalii. Eu și uh, colaboratorii mei suntem la uh, dispoziția dumneavoastră oricând vă doriți și, și putem să ne întâlnim până și în bilateral pentru a clarifica situațiile. Acum, revenind la comentariile și întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește documentele de călătorie biometrice, trebuie să recunosc că în momentul de față nu vă pot spune dacă procedurile au fost lansate în uh, statele partener, statele vizate din America de Sud. În orice caz, dacă vom începe negocierile, uh, vă asigur că vom verifica cât se poate declar dacă totul a fost făcut în, în Columbia și în Peru. Același lucru și în ceea ce privește drepturile omului. Da, într-adevăr, nu e rău că există un program pentru anii 2014 și 2016. Dar, cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că uh, Uh, în cursul negocierilor unor acorduri de acceptare e nevoie de o supraveghere a situației din perspectiva drepturilor omului în statele cu care dorim să încheiem astfel de acorduri. În ceea ce privește traficul de droguri și traficul de ființe umane, uh, trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, președintele Comisiei a luat decizia cea mai bună, însărcinând DG Home cu combaterea traficului de droguri. Avem acum mai multe instrumente la dispoziție, vom coopera foarte strâns în demersurile noastre cu Columbia, bineînțeles. Și bineînțeles că aceleași eforturi le vom depune și în uh, combaterea dreptul uh, traficului de ființe umane. vom uh, vedea împreună cu Europol care sunt uh, măsurile care trebuie să fie puse în aplicare. În ceea ce privește acordul de readmisie, de cred că vom face asta sau ne vom aplica atenția asupra acestui subiect în 2015 sau, uh, mă rog, poate ar fi mai bine să nu dau un răspuns pe marginea acestui, acestei întrebări acum. Voi aștepta până voi fi colectat mai multe informații. Domnul președinte, ești mulțumită, Gabriel, de, de răspunsuri. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Înainte de prezentarea sau în, înaintea ședinței de astăzi am încercat să mă informez în legătură cu cele mai importante decizii luate de Curtea Europeană de Justiție în domeniul acesta al vizelor. Uh, Uh, și uh, mi-am dat seama cât de importante sunt aceste decizii, dar și cât de importantă este cristalizarea unei adevărate politici a viz vizelor la nivelul Uniunii Europene. Cu siguranță această întâlnire va fi una dintr-un îndelungat șir de întâlniri uh, în cursul cărora vom purta dezbateri fructuații, fructoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi și pentru informațiile pe care ni le-ați acordat. Um, um, um, Stimați colegi, iată astăzi uh, ne putem permite să facem o scurtă pauză până la ora 4 și 30 de minute. La 4 și 30 uh, va începe mini audierea noastră. Vă rog frumos să vă întoarceți în sală pe la 4.25. Mulțumesc!

Colleagues, um, let's make a start and thank you for... Stimați colegi, haideți să începem. Vă mulțumesc că v-ați întors la timp. În după amiaza aceasta vom avea un schimb de opinii pe tema terorismului, mai degrabă a antiterorismului, luptătorilor uh, străini. Vom uh, avea o prezentare a unui uh, raport TESAT, privind uh, situația terorismului și uh, tendințele. Aveți acest raport în fața dumneavoastră, cu siguranță. Dezbaterea noastră ar trebui să fie una orientativă. Suntem la începutul mandatului nostru și cu siguranță vom mai purta o serie de dezbateri cu privire la strategia noastră privind securitatea internă. Știm clar că în acest context există o mulțime de aspecte care trebuie să fie tratate de către comisia noastră. Mă gândeam că astăzi nu ar fi rău să aducem alături de noi uh, câțiva experți în domeniul strategiei de securitate internă. Ne-am dorit să purtăm o dezbatere oarecum informală pe această temă pentru a le oferi uh, noilor membri ocazia de a întreba ce nu știu și de a afla răspunsuri la întrebările lor. Cu siguranță, multe dintre aspectele care vor fi menționate astăzi vor fi discutate în detaliu în, următorii, în următoarele luni, în următorii ani. Am acordat uh, tocmai de aceea o, un număr bun de minute uh, acestei audieri, pentru că dezbaterile de astăzi vor fi orientative și foarte importante pentru viitorul sau viitoarele noastre activități. Haideți să vedem cum anume vom pune în aplicare un fel de abordare complexă și completă. Domnul de Kerkov ne va spune câteva cuvinte. Tot alături de noi uh, se află domnul Wainwright de la Europol, doamna Conix de la Eurojust, uh, doamna Marianchi de la SAE, de asemenea domnul Galțerano de la grupul de lucru privind uh, terorismul și îl vom mai asculta și pe domnul Soreca de la DG Home. Le voi da tuturor acestor persoane cuvântul pentru vreo 10-15 minute. De fapt, fiecare dintre ei au uh, cerut un alt timp uh, de, pentru intervențiile lor. Uh, le voi da libertatea ce mi se pare normală. Cred că important este să avem o interacțiune cât mai bună pe parcursul acestei audieri, însă mai întâi de toate îi voi da cuvântul domnului De Kerkhoff, coordonatorul Uniunii Europene pentru Antiterorism. Și vă rog frumos, domnule De Kerkhoff, să nu vă simțiți obligați să vorbiți doar acum, aveți ocazia să, și dreptul să interveniți oricând. Deci, întâi prezentarea dumneavoastră și după aceea vom vedea ce mai facem. Mulțumesc mult de tot! Bună ziua, stimați membri ai Comisiei Libe. Voi uh, analiza trei aspecte ale amenințării, mai apoi reacția Uniunii Europene și mai apoi mă voi referi la câteva dintre pre, uh, provocările cu care ne con- confruntăm. Provocarea teroristă care, legată de Al-Qaeda, în primul și în primul rând. Esența sau structura centrală a Al-Qaeda, s-a deteriorat și a evoluat, de fapt, în trei direct, direcții în, urmi, în uh, ultimii trei ani. Avem din ce în ce mai multe grupuri afiliate al, al, Al-Qaeda în uh, Africa, Uh, dar și în uh, Asia, o mulțime de astfel de organizații care sunt foarte active într-o mulțime de țări. În al doilea rând, am constatat o creștere imensă a numărului de luptători străini Ne-am confruntat cu acest fenomen și în trecut, în Afganistan, Somalia și Yemen, dar uh, dimensiunea atinsă de fenomen în momentul de față este absolut uh, enormă. Se pare că există vreo 3.000 de europeni care pot fi catalogați drept luptători străini. De ce s-a ajuns la această situație? poate din pricina accesului uh, facil spre Irak și Siria prin Turcia. Călătoria nu este scumpă, de asemenea internetul are un rol important și unii au mai uh, vorbit și de faptul că există Uh, mari similitudini care sunt folosite de europeni între stilul de viață din Europa și stilul de viață din Siria, spre exemplu. Și tocmai de aceea luptătorii străini uh, se îndreaptă spre Siria și Irak. Acești uh, uh, jihadiști vor uh, fi formați în utilizarea diferitor arme, de asemenea creierul, creierul lor va fi scăpă, spălat prin ideologia jihadistă și, mai mult ca sigur, acești luptători străini vor fi din ce în ce mai intoleranți la violență. ISIS a a apărut, uh, este cea mai importantă organizație teroristă în ultima per, uh, perioadă. Această organizație are vreo 30.000 de luptători, activă, este foarte activă în Irak și în Siria, dispune de finanțare puternică datorită crimei organizate, datorită răpirilor, uh, pentru care cer răscumpărări, de asemenea dețin o serie de câmpuri petroliere pe care le valorifică. Dați-mi voie să numesc cinci uh, factori care vor amplifica amenințarea. În primul și în primul rând, uh, consecința loviturilor militare în uh, Irak și Siria. Toate aceste, aceste lovituri militare vor putea avea efecte negative asupra Europei. Am văzut deja ce s-a întâmplat în Nigeria cu uciderea cetățeanului francez, uh, Uh, am văzut uh, de asemenea care sunt uh, declarațiile clare ale organizației și anume că vor lovi Europa. De asemenea, activitățile militare în această zonă a lumii vor atrage și mai, multe, mai mulți luptători străini, mai mult ca sigur. Dar, pe de altă parte, luptătorii străini care actualmente luptă în Siria și în Irak s-ar putea întoarce acasă și în cazul în care nu ne vom exprima într-o manieră clară obiectivele, vor, uh, aceste persoane vor, se vor radicaliza uh, vor propovădui cuvântul jihadist, în același timp uh, organizațiile extremiste se vor putea coaliza și vor putea crește astfel în, își vor putea crește astfel importanța. Deci e important să avem obiective cât se poate de clare și mesaje cât se poate de clare, dar asta voi eh, prezenta mai târziu. Al doilea factor este schimbarea eh, peisajului eh, în domeniul acesta al terorismului. ISIS și Al-Qaeda se află acum în competiție. și uh, ambele organizații încearcă să devină lideri, uh, lider a uh, jihadismului internațional. Există o serie de organizații mici care părăsesc acum Al-Qaeda și se afiliază ISIS. Am văzut asta în uh, Nigeria, în Filipine, în Pakistan și, de asemenea, am văzut același fenomen și în uh, uh Mali, unde în uh, nordul Nigeriei, unde s-a programat deja un mini-califat. În Siria avem grupul Khorasan, care este format din uh, luptători care provin din Afganistan și Pakistan și care au mare experiență. Aceștia lucrează cu un expert în explozivii din uh, Yemen și încearcă să găsească de asemenea europeni cu documente de călătorie uh, valide pentru a-i transforma în, uh, în teroriști care să urce pe, la bordul avioanelor pentru a declanșa tot felul de explozibili. Uh, deci, iată, activitățile unora dintre uh, organizațiile jihadiste sunt uh, de-a dreptul uh, de mare amploare și foarte, foarte îngrijorătoare. De asemenea, trebuie să vorbim despre situația din Libia. Nu trebuie să uităm nici uh, un moment. Uh, să nu o pierdem niciodată din uh, vedere. De asemenea, trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă în uh, Golful Arabiei și la statele din zona respectivă. Zonele, uh, statele respective și-au și-au dezmembrat oarecum sistemele de securitate și în, con- iar rămășințele fostelor sisteme de securitate rămân mai periculoase decât ceea ce era în trecut. La nivelul uh, protecției drepturilor omului, situația este absolut uh, dezastroasă. Ei bine, ce am făcut noi în acest context în ultimii doi ani? Am uh, făcut o serie de eforturi interne și externe și dați-mi voie să vi le prezint pe scurt. în Uniunea Europeană, în uh, um, rândul celor nouă state membre care sunt uh, cel mai uh, afectate de fenomenul luptătorilor străini s-au demarat o serie de eforturi. Și de asemenea Consiliul European ne-a cerut nouă de curând să ne accelerăm activitatea și uh, întâlnirile care au avut loc de curând uh, la New York, uh, întâlnirile Consiliului uh, Uh, de securitate al ONU, ONU uh, și adoptarea uh, regulamentelor 1270 și 1278 ne-au obligat practic pe noi să acționăm mai rapid. Am propus 22 de acțiuni în acest sens Uh, care uh, respectă cele cinci axe esențiale. În primul rând, ne dorim să înțelegem mai bine fenomenul. Încercăm să găsim profilul luptătorilor străini și modus operandiul lor. De asemenea, ne dorim să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i ob- pentru a-i împiedica pe acești oameni să ajungă în Irak sau în Siria. În al treilea rând, dorim să detectăm călătoriile suspecte în cazul în care acești oameni reușesc să părăsească teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care îi prindem, de asemenea, trebuie să stabilim mecanisme pentru a trata situațiile celor pe care reușim să-i aducem înapoi acasă. Bine, nu voi intra în detaliu, dar dați-mi voie să vă explic câteva dintre măsurile concrete care au fost implementate în ultimul an și jumătate. Pe prima axă, prevenirea fenomenului luptătorilor străini, ei bine, această axă este una dintre cele mai dificile, cu siguranță, pentru că e necesară uh, o înțelegere a procesului de radicalizare, o înțelegere a motivelor pentru care oamenii se simt obligați să meargă în Siria sau în Irak. Uh, și e nevoie, bineînțeles, pe baza tuturor acestora să creăm uh, soluții uh, viabile. În Uh, cu un an în urmă, Comisia a creat un uh, grup de lucru privind radicalizarea. Uh, acest grup de lucru este constituit din experți care au lucrat asupra subiectului, au încercat să creeze bune practici care mai apoi au fost promovate de noi în statele membre. Munca constă în muncă la nivel uh, local, încercăm să-i formăm pe asistenții sociali, pe învățători, pe polițiștii locali, pe angajații închisorilor. Încercăm să-i învățăm să detecteze cât mai curând cu putință semnele radicalizării. Asta pentru a putea răspunde rapid la nivel local, pentru a avea programe de deradicalizare, pentru a crea strategii solide și voi reveni la uh, punctul acesta. Uh, de asemenea, punem accent pe pe folosirea practică a internetului, pentru că internetul este absolut esențial în momentul de față, trebuie să colaborăm cu companiile uh, Uh, active pe internet pentru a veni cu alternative, contra alter, cu alternative la mesajele radicale și pentru a scoate mesajele radicale de pe internet. În comisia aceasta s-a discutat mult despre călătoriile suspecte și detectarea acestora. Bine, nu am neapărat cifre recente, dar în, ur- în uh, ultimele luni mi se pare că agențiile au reușit să detecteze vreo 60% dintre cei care își doreau să devină luptători străini. Trebuie să mulțumim mult Facebook, pentru că mulți dintre acești indivizi sunt foarte sunt narcisiști și le place tare mult să pună poze pe internet cu, cu, cu ei ținând un Kalashnikov. Ei bine, 60% dintre luptătorii secreți uh, au, fost, uh, au fost detectați. În momentul în care există suspiciunea, e important să se demareze instrumentele existente, precum SIS, controlul la granițele externe, Interpol și Europol. În momentul în care intenția nu a fost detectată însă, călătoriile suspecte pot fi detectate cu ajutorul datelor PNR și cu ajutorul datelor complexe cu privire la pasageri. Știu că nu vă place acest subiect, dar trebuie să-l subliniez aceste instrumente trebuie să fie optimizate din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește sistemul de informații Schengen, Comisia colaborează strâns în momentul de față cu statele membre pentru a găsi modalități de îmbunătățire a modului în care SIS este uh, configurat. Um, uh, ne dorim, practic, ca toate agențiile să poată folosi SIS cât mai eficient cu putință. Uh, în momentul în care indivizii sunt uh, controlați la granițele externe sau la, în interiorul spațiului Schengen, să se poată trece în sis faptul că există o legătură între respectivii indivizi și Irak sau Siria. În octombrie, miniștrii s-au întâlnit pentru a discuta despre îmbunătățirea controlului la granițele externe. Au cerut, uh, miniștrii de uh, justiție au cerut comisiei să să amendeze, în cazul în care lucrul acesta este necesar, manualul Schengen, astfel încât metodele de control la granițe să fie armonizate. Asta pentru a putea include în sistem uh, informații cu privire la persoanele suspecte. S-a decis uh, trecerea la verificarea electro- electronică a documentelor de control. În momentul de față, vame și ce fac, se uită la documentele de, de călătorie, dar uh, pașapoartele nu sunt uh, verificate automat uh, sau electronic, nu sunt verificate în bazele de date și există baze de date care oferă informații cât se poate declare cu privire la pașapoartele care au fost anulate, au expirat sau au fost furate. Deci, mi se pare că trecerea aceasta la controlele electronice este importantă. Majoritatea dintre noi deținem deja pașapoarte uh, biometrice, prin urmare, verificarea electronică n-ar trebui să dureze mult și ar fi uh, într-adevăr de folos. În ceea ce privește cei care se întorc în Europa, am încercat să facem schimb de uh, bune practici. Domnul, doamna Conings cu siguranță ne va, ne va mai spune mai multe despre asta. În orice caz, uh, rezoluția sau punerea în aplicare a rezoluției 1278 uh, obligă statele membre să aibă, să dețină și să colecteze informații cu privire la toți cei care pleacă în străinătate de pe teritoriul Uniunii Europene pentru a lupta uh, în diferite teatre de război. E dificil să, să colectăm aceste dovezi, aceste informații, informații, pentru că nu suntem uh, prezenți în Siria sau în Irak, așa cum eram în Afganistan în trecut. Tocmai de aceea statele membre își doresc să găsească soluții pe, uh, facile pentru, uh, pentru colectarea datelor necesare. Și Franța a mers înainte în acest uh, domeniu. A decis, s-a decis uh, interzicerea călătoriei în străinătate a unei persoane în cazul în care autoritățile dețin informații cu privire la eventualele intenții ale respectivului individ. Bineînțeles că uh, individul respectiv are dreptul să se adreseze mai apoi uh, instanței pentru a cere o, o retractare a deciziei luate. Bine, pare oarecum uh, flagrantă această decizie a Franței, însă până la urmă soluția este, poate fi una viabilă, pentru că uh, sarcina probei practic este inversată. Uh, Ehm, nu mai am prea mult timp la dispoziție și tocmai de aceea vreau să vă să mai spun doar faptul că SAE are nevoie Uh, implicată fiind și uh, uh, această instituție în eforturile noastre, are nevoie de sprijinul nu doar al statelor membre, ci și a statelor din apropiata vecinătate. Mă gândesc la um, Balcanii Occidentali, dar și alte state din, zon, din Asia sau din zona Golfului, uh, E, e nevoie de ajutor din partea acestor state, dar aceste state trebuie să fie la rândul lor ajutate de către Uniunea Europeană pentru ca ele să-și poată îmbunătăți controlele la graniță uh, și, de asemenea, pentru a îmbunătăți securitatea în regiune. Uh, nu se pune însă doar întrebarea sau, sau problema luptătorilor uh, străini, ci se pune și problema combaterii ISIS. Uh, Acum se încearcă crearea unei uh, viziuni pentru acțiunile Uniunii Europene în Siria și în Irak. Ne dorim să sprijinim uh, politica aceste state, uh, contribuind astfel să ne aducem, încercăm să, să, să complementăm practic acțiunile militare din aceste state și în acest uh, sens vrem să sprijinim guvernele, am făcut asta în Irak, uh, încercăm să sprijinim uh, politica inclusivă pentru a sprijini practic uh, toate acele grupuri care nu își doresc neapărat să se alieze ISIS, dar se simt excluse practic din conducerea statului și tocmai de aceea se apropie de extremiști. Uh, extremiști. În același sens, sprijinim opoziția din Siria și uh, colaborăm cu uh, Turcia, de asemenea, care este o, o țară de de tranzit pentru luptătorii străini. De asemenea, încercăm să purtăm dezbateri cu statele din Golf, pentru că acestea au finanțat mult timp uh, luptătorii jihadiști și, de asemenea, încercăm să cooperăm cu uh, Rusia și alți actori important, uh, importanți și, de asemenea, cu Iranul. Încercăm, de asemenea, să colectăm date cu privire la crimele de război și crimele împotriva umanității Iată, în ultimii ani, uh, Consiliul a dat dovadă de multă creativitate și a depus multe eforturi pentru a rezolva problema luptătorilor străini, dar cu siguranță nu este suficient și trebuie să facem mai mult. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru că am fost prea lung. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, așa este în politică, în sensul că v-am cerut să Vă opriți acum 5 minute, m-ați ignorat, uh, o reacție tipică de politician, nu așa? De ce v-am spus să vă opriți un pic mai devreme? Pentru că vreau într-adevăr un schimb de vederi cu membrii noștri. 16 s-au scris la comun, la, la, la cuvânt. Și de ce? Pentru că se vede că și știm că sunteți experți și doresc să vă pună întrebări și doresc să primească răspunsuri. Dorim, bineînțeles, o dezbatere dinamică și ați menționat PNR, ați menționat uh, uh, luptătorii străini și e un subiect foarte important pentru noi. Colegii vă vor pune astfel de întrebări. 16 membrii și-au exprimat dorința de a lua cuvântul și nu avem foarte mult timp la dispoziție. Însă acum dă cuvântul domnului Wainwright, pe care comisia noastră îl cunoaște. Robert a venit aici de mai multe ori în fața comisiei noastre, este vorba de directorul Europolului și vreau acum să prezentați uh, poate 5-10 minute, nu mai mult pentru că avem contribuții din partea unor membri cu vechime aici la comisie și să putem să punem întrebări, să răspundeți uh, de asemenea. Dacă ne menținem în timp, puteți apoi să reveniți cu prezentări, dacă doriți. Vom vedea cum mergem cu timpul. Ești britanic, Rob, știu că poți să faci asta. De fapt, nu este britanic, este galez. Uh, bun, nu știu dacă toată lumea a sesizat această diferență. Deci în loc de 10 o să fie 5 minute. Robert, deci haideți să vedem PNR, luptătorii străini, ce face Europol. Deci, uh, practic 10 minute în limba galeză de fapt 20 pentru că limba ta este una foarte, foarte lungă. Bun, bună ziua, dragi colegi, pentru că e prima dată când mă prezint aici în noul mandat, mult succes noilor aleși. Aș dori să completez unele dintre lucrurile spuse de Gilles avem unități care ne permite la Europol să monitorizăm astfel de noi amenințări. Avem și raportul anual pe care l-ați primit, uh, președintele a făcut aluzie la el. O serie întreagă de noi evoluții în terorism pot fi menționate. Uh, numărul de atacuri teroriste în ultimul an în Europa, de fapt, a scăzut și să nu pierdem din vedere perspectiva de uh, ansamblu. Deci această tendință descrescătoare s-a înregistrat, însă ea este de imputat faptului că teroriștii separatiști sunt mai puțin prezenți acum decât în trecut. Pe de altă parte, s-a amplificat o altă tendință pe care a menționat-o Gilles, E vorba de e, terorismul inspirat de motive religioase. Mă refer aici la atacurile tip Al-Qaeda, Ehm, mă refer la atacul de aici, de la Bruxelles, la Muzeul Evreiesc, la ce s-a întâmplat la Parlamentul din Ottawa și așa mai departe. Deci e vorba de activități intensificate și a crescut și numărul de arestări ehm, sub acuzate de terorism în ultimul an. În ceea ce privește luptătorii străini, sunt de acord cu ce spune Gil aici, vorbind despre cu totul și cu totul alte uh, lucruri, probabil că ne confruntăm cu o amenințare majoră, cea mai mare în ultimii 10 ani. De ce? Pentru că e vorba de mii de persoane care uh, călătoresc în acest scop, sunt radicalizați în zone de conflict, deci zone de conflict, avem aici uh, statul islamic, puterea lui tot mai mare, radicalizarea oamenilor pe internet, și anumite activități teroriste sunt asociate nu numai cu aceste persoane care se duc în Siria și se întorc. Uh, la Ottawa e o persoană care a fost inspirată de aceste acțiuni, dar niciodată nu s-a deplasat în Siria. Deci problema este mult mai amplă în rândul societății decât o credem noi. Și deci e vorba de ceea ce se petrece pe internet și cred că aici uh, stă o parte din cheia problemei. Și mai este o problemă aici sau o altă dimensiune, și anume că aceste amenințări teroriste, mai mult decât niciodată, uh, profită de libertățile noastre de aici, din lumea occidentală, și asta sporește amenințarea. E vorba de internet, de mediile sociale folosite zi cu zi și, bineînțeles, că abuzează de dreptul la liberă circulație. Deci avem mii și mii de suspecți care călătoresc liber prin uh, Europa, prin zona Schengen și foarte greu să îi uh, depistăm. Deci toate aceste lucruri combinate nu fac decât să îngreuneze sarcina noastră. Trebuie să acționăm pe toate fronturile, așadar, nu vreau să repet ceea ce a spus Gil și ceea ce vor spune colegii în continuare, însă, din punctul nostru de vedere, aș sublinia trei aspecte. În primul rând, în ceea ce privește munca sau lupta online. Avem nevoie de o uh, colaborare sporită între sectorul privat și cel public. Din punct de vedere a firmelor, firmelor și operatorilor pe internet avem nevoie de o cooperare crescândă, dar și din partea operatorilor de medii sociale. După scandalul Snowden avem un nou mediu, o nouă uh, Uh, atitudine, aceste firme tehnologice care se ocupă de internet se îndepărtează de guverne în loc să meargă în direcția opusă. Iar uh, Apple, Google și alții uh, transmit din ce în ce mai mult date criptate care, uh, de fapt, din start nu ne permit uh, sau nu permit agențiilor uh, noastre, autorităților noastre să acționeze anumite date. Deci lasez un apel la o cooperare public-privat și cred că este o mare parte din, din ceea ce se poate face. Deci e vorba, deci problema asta numerică, digitală, mă scuzați, și mi-ar place să abordăm acest aspect uh, cibernetic mai pe larg. Apoi, în ceea ce privește legislația, mă alătur celor care cer uh, legislație echilibrată, proporțională, clară, transparentă, pentru a vedea foarte clar în ce măsură libertatea de circulație este într-adevăr exploatată de acești teroriști. Între, însă, legislativ vorbind, problema este următoarea, după părerea mea. Cadrul legislativ există în mare, mare parte. Parlamentul dumneavoastră și alte instituții au lucrat foarte bine în ultimii 10 ani pentru a uh, arăta foarte bine care sunt măsurile care pot fi luate de autoritățile de, uh, pentru respectarea legii, uh, procuratură, poliție, uh, cooperare poliționească, cooperare judiciară și așa mai departe. Aceste lucruri există. Problema mare este aceea cu uh, ce se întâmplă pe plan național, ca statele și guvernele, pe plan național, să folosească mai bine aceste instrumente pentru a reacționa eficient la aceste amenințări, însă nu lipsesc veștile bune. În ultimii ani, în ultimul an, Uniunea Europeană și, deci autoritățile naționale au folosit tot mai bine alertele legate de partea financiară și programul respectiv a fost din ce în ce mai mult folosit de statele membre. Și, de asemenea, cooperarea cu Europolul s-a intensificat, deși eu cred că nu este o cooperare suficient de intensă pe măsura amenințărilor. Acum ne concentrăm pe capacitatea unică pe care are Europol de a putea uh, oferi niște servicii în acest sens autorităților naționale. Avem un nou punct focal, travelers, călători, pe care îl avem acum în plan la Europol, care să permită un schimb de informații sigur între toate autoritățile de combatere a terorismului naționale, astfel ca pe plan european să avem o imagine completă a numărului de teroriști. Nimeni nu știe și nu mi-a spus care este acest număr de teroriști potențiali în Europa, pentru că nimeni nu are posibilitatea de a agrega aceste date. Și există foarte multe riscuri ca persoanele care se deplasează, în acele țări să poată să fie ținta terorismului și trebuie să fim atenți la asta. Deci avem și partea asta de cooperare transfrontalieră. Deci, încă o dată, Europolul are această capacitate de a ajuta statele membre de a coopera mai bine, dar până la urmă, într-adevăr, ține de statele membre să facă apel la serviciile noastre și la celelalte agenții și capacități existente. Vă mulțumesc. 7 minute 52, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, munca agenției noastră este foarte importantă. Nu vreau să o minizez în niciun fel, impunând uh, un timp mai scurt. În orice caz, acum îmi dau cuvântul doamnei Conix, care este președinta Eurojust. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Eu sunt uh, belgiană, flamandă, de fapt, și o să încerc și eu să uh, respect timpul de vorbire nu mai mult de 10 minute. Doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei Libe, mă bucur să fiu aici pentru a împărtăși cu dumneavoastră o serie dintre ce, acțiunile pe care le-am desfășurat uh, și ideile pe care le-am uh, dezvoltat la uh, Eurojust în ultimii 10 ani. Iar în ceea ce privește luptătorii străini, amenințările iminente chiar sunt în creștere și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și să fim gata să rezolvăm în comun aceste probleme. Deci aș dori să avem o interpretare și o abordare comune. Într-adevăr, așa cum a spus Robert, s-au uh, făcut deja multe lucruri foarte bune, foarte solide, începând cu 11 septembrie, legislativ vorbind, Europa și-a creat un cadru care i-a permis să aibă o abordare comună a acestor amenințări teroriste și astfel la Madrid în 2004, la Londra în 2005, toate aceste evenimente rând pe rând ne-au uh, convins că e nevoie de o sporire a cooperării judiciare și o monitorizare mai atentă a uh, combaterii acestor uh, infracțiuni. Într-adevăr, există procur procurori specializați în lupta împotriva terorismului și ei fac schimb de bune practici și uh, se bazează mult pe jurisprudență și se bazează mult pe bunele practici care trebuie și sunt împărtășite între principalii actori. Astfel, îi reunim frecvent pe procurorii antiterorism um, din cele 28 de state membre care fac schimb de idei și e vorba până la urmă de o mină de aur de informații. Și contribuțiile lor au fost într-adevăr foarte, foarte importante în lupta împotriva uh, terorismului. Din 2008 încoace, noi uh, le acordăm ocazia uh, autorităților polițienești uh, și de anchetă să abordeze și aceste teme pe care poate nu au ocazia să le abordeze în alte contexte. Deci autoritățile poliționești și uh, judiciare din statele membre uh, se folosesc cu toatele de, aceste nou, de acest nou cadru, de aceste noi infracțiuni calificate care au apărut, care nu existau înainte, iar Comisia ne-a transmis numai ce un raport legat de implementarea acestor noi infracțiuni penale în legislația națională și vedem că implementarea, transpunerea este destul de bună, chiar foarte bună. 26 de state membre din 28 au reușit să uh, introducă în legislația națională, în codul penal, uh, aceste noi infracțiuni, ceea ce este foarte bine. Și uh, din punct de vedere practic, observăm că aceste infracțiuni penale noi sunt din ce în ce mai mult invocate în cadrul anchetelor penale, Uh, în cazul uh, uh, investigațiilor, ceea ce este bine, însă apar și probleme. Anumite activități criminale, anumite comportamente criminale, infracționale, nu permit totuși declanșarea anchetelor, urmărirea și acuzarea persoanelor respective. Iar anumite iar uh, trainingul, formarea, nu este întotdeauna pe măsură de la o țară la alta. Deci sistemul nu este perfect încă. Iar Națiunile Unite, prin rezoluția 278 la care s-a referit Gilles, transmite un mesaj foarte clar. ONU cere tuturor statelor, mem- tuturor statelor să aibă un sistem uh, de urmărire penală care să permită anchetarea acestor călători. Deci, trebuie să ne punem întrebarea dacă cadrul nostru legislativ actual este suficient de bun, adecvat, pertinent, eficient sau dacă nu, n-ar trebui să ne gândim în ce măsură ne lipsește încă numitorul comun și modul în care putem să progresăm împreună, astfel încât să se permită autorităților naționale să abordeze acest nou fenomen. Atunci când am lucrat și ne-am întâlnit cu corespondenții pe antiterorism național, am uh, încercat să vedem ce experiență există în fiecare țară în parte. Uh, anumite țări sunt mai eficiente decât altele în acest sens. Există foarte multe mecanisme pe plan național, deci abordări multidisciplinare implicând partea administrativă, autoritățile polițienești, programe de antiradicalizare, cooperare între agențiile de informații și poliție și autoritățile judiciare, deci pe plan național. Iată, tot atâtea exemple care merită să fie poate preluate, completate și în alte țări, în țările cele mai afectate de aceste fenomene. De asemenea, în anumite țări, uh, accentul este pus pe tinerii care părăsesc țara, toți tinerii care pleacă din țară. Există registre în acest sens. Cu toții, tineri, uh, femei, uh, bărbați, uh, familiilor și așa mai departe. E o noutate. Am început să lucrăm pe acest subiect. Uh, anul trecut vorbeam despre 700 de, uh, lucră, de luptători străini, anul acesta vorbim de mai bine de 2000 de astfel de persoane. Deci fenomenul este în creștere, dar asta nu se reflectă în cazurile aduse în fața justiției observăm că în anumite țări se procedează la interogarea tuturor celor care se întorc. În alte țări se procedează la arestarea tuturor celor care se întorc. În alte țări se creează registre ale celor care se um, întorc și acești uh, oameni care se întorc sunt clasificați în funcție de modul în care îi fac prozelitism, despre cum se organizează și așa mai departe. Deci există o serie întreagă de informații uh, Um, care sunt uh, înregistrate despre acești, um, aceste persoane care se întorc în diverse moduri de la o țară la altă, alta. De asemenea, problema este aceasta cu internetul și cu mediile sociale, WhatsApp, Skype, Facebook, toate aceste lucruri însă ne pun în fața problemei legate de admisibilitatea probelor culese de pe internet. Aici legea suferă niște lacune și cred că autoritățile judiciare, noi, Eurojust și Europol, suntem cu toții gardienii uh, legii și trebuie, bineînțeles, că atunci când ne angajăm în orice fel de anchetă, să ne asigurăm că datele, probele sunt admisibile și uh, se respectă procedurile. Apoi partea financiară și l-am vorbit despre asta, luarea de ostatăci, uh, cererea de răscumpărări, tot atâtea crime grave și uh, terorism, așadar, de care să fac vinovați acești luptători străini. În sfârșit, dorim ca Eurojustul să fie o adevărată rețea bine uh, Uh, țintită pe aceste uh, subiecte cu expertiză uh, în domeniul, mai ales în ce privește țările, cum ar fi Balcanii Occidentali, Turcia și așa mai departe. Deci, în orice caz, asta înseamnă o accelerare a acestor procese legislative și așa mai departe. Acum suntem pe cale de a finaliza un raport care acopere aceste subiecte uh, E vorba de politicile, pen, uh, de, de, de măsurile de tip penal din statele noastre membre și vom avea raportul în decembrie anul acesta. În sfârșit, uh, vreau să subliniez încă o dată că avem nevoie de un efort comun în această luptă. Uh, deseori aceste măsuri sunt fragmentare, dacă dorim o siguranță, securitate comune, trebuie să găsim un remediu comun al acestei boli pe care o pot compara cu cancerul. Dacă nu acționăm la timp, s-ar putea să fie prea târziu. Așadar, vreau să vă spun, mai ales având în vedere atacurile de la Bruxelles din mai, după apoi, după um, rețeaua aceea care a fost uh, judecată cu 45 de membri. După ce avem mesajele de la ONU, cred că nu putem să ne mai permitem să mai tergiversăm și trebuie neapărat să luăm în uh, considerare toate aceste semnale și amenințări. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, vă mulțumesc, însă vă rog frumos să vă mențineți în timpul acordat pentru că avem foarte mulți deputați care doresc să intervină și să puteți să și răspundeți. Următorul vorbitor, următoarea vorbitoare este doamna Marinaki de la SAE. Vă rog. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o mare onoare și o plăcere de a participa la ședința dumneavoastră în uh, numele Serviciului de Acțiune Externă. Într-adevăr, noi considerăm că trebuie mm, evaluate și uh, aspectele externe ale uh, fenomenului uh, antiterorist și al combatanților străini. Mult prea adesea chestiunile uh, interne pun oarecum în umbră pe uh, chestiunile legate de contraterorism. Dar toate aceste aspecte sunt foarte strâns legate, mai ales în ceea ce privește eh, <clears throat> fenomene atât de complexe precum cele ale combatanților străini. Știm cât de complexă este situația din Siria și din Irak și faptul că acesta continuă să eh, umple pagina întâia ziarelor, eh, mesajul Daesh, ISIL cu alte cuvinte, um, beneficiază de din ce în ce mai multă susținere, cum a fost și eu în marți din partea unei o um, organizație egiptene. Dar ISIL nu ar trebui să, să reprezinte singura noastră preocupare, așa cum spunea și Gil, cu toții suntem uh, preocupați de Jabhat al-Nusra, Khorasan și alte mici organizații care sunt uh, foste organizații afiliate ale Al-Qaeda. Raportul Națiunilor Unite uh, va fi publicat în curând pe cale oficială. Au existat deja unele scurgeri în presă și în acest raport se spune clar că unii cetățenii europeni se alătură organizațiilor teroriste din Siria și Irak și acestea, aceștia sunt de 10 ori mai mult decât uh, cei din uh, perioada 90-2000. Declinul Al-Qaeda a dus la o explozie a entuziasmului jihadist în mod uh, uimitor și mai ales un entuziasm pentru ISIL. Situația din Irak și Siria a dus la 15.000 de combatanți străini care au călătorit către Siria și Irak pentru a se alătura uh, luptei ISIL și altor grupări extremiste. uh, conlucrează foarte bine în ciuda faptului că proveniența lor este foarte diversă. Circa 3.000 dintre aceste persoane sunt de origine europeană. Ori acest lucru ne preocupă foarte mult, cu atât mai mult uh, cu cât există un risc de contaminare la nivel regional, atât, uh, atâta timp cât și alte țări din regiunea respectivă sunt uh, vulnerabile în um, fața acestei contaminări. Știm că al-Qaeda și organizațiile francizate încă sunt foarte eficiente în zonă. De asemenea, situația din Somalia, Yemen, Pakistan și Nigeria s-a înrăutățit, apar din ce în ce mai multe răpiri, um, căsătorii forțate de către Boko Haram, execuții uh, ale um, unor lucrători umanitari în Pakistan clar, ISIL în Siria și Irak uh, reprezintă o prioritate pentru noi, dar totuși în anul 2013 au avut loc 10.000 de atacuri teroriste, 8.000 de morți în urma acestora și 30.000 uh, de răniți. Deci, ma, marea majoritate a victimelor terorismului Uh, reprezintă în proporție de circa 90% persoane musulmane. Avem nevoie de un răspuns concret și uh, strategic, un răspuns care să fie uh, dat de către strategia antiteroristă la nivel european pentru contracararea terorismului la nivel mondial, dar să facă acest lucru în respectarea drepturilor omului și pentru a asigura o zonă de libertate și de securitate și dreptate în Europa. Se poate vorbi despre trei mari caracteristici. Pe de o parte, uh, abordarea globală, pe de altă parte, consolidarea, construirea capacităților și apoi rolul de leadership al Europei. În ceea ce privește abordarea internațională, în data de 16 octombrie, uh, în ședința Comisiei, uh, Comisiilor Afecii LIBE, uh, reprezentantul Națiunilor Unite vi s-a adresat și acesta a subliniat în mod foarte elocvent faptul că la Națiunile Unite este clar nevoia unei abordări globale pentru uh, contracararea terorismului. States uh, have uh, toate statele membre au co-sponsorizat, au co-sprijinit această rezoluție a Națiunilor Unite și la New York președintele Consiliului European care a participat a transmis mesajul nostru comun în această privință chestiunile pe care ar trebui să ne concentrăm vizează uh, o abordare penală a antiterorismului și anume de ce trebuie să consolidăm asistența către țările aflate în nevoie pentru ca acestea să-și îndeplinească uh, cerințele. Am uh, început acum să lansăm o serie de inițiative pionier la nivel european pentru a ne uh, pentru uh, pentru rezoluția 2178 și pentru o coordonare mai bună cu acțiunile la, la nivelul Națiunilor Unite. De asemenea, vom organiza aici la, o, la Bruxelles o conferință uh, cu toate țările din regiunile vizate pentru a contracara terorismul, a construi cap, construirea de capacități și securitate. De asemenea, am uh, elaborat uh, strategia noastră privind combatanții străini, mai ales în privința Siria și Irak și vom conlucra strâns cu colegii din Comisie pentru elaborarea unor proiecte concrete pentru regi- uh, combaterea radicalizării în Siria și Irak și pentru a sprijini acțiunile antiteroriste. Scuze, mai devreme spune domnul președinte, am scăpat uh, ciocanul, nu am bătut cu el în masă. Uh, Ă, știu că ați dorit să treceți în revistă absolut toate activitățile Serviciului ă, de Acțiune Externă, dar tare mi-e teamă că nu ne putem permite acest lucru astăzi. Vă rog să nu uitați faptul că avem multă lume înscrisă la cuvânt. V-aș ruga să ajungeți la concluzie pentru că v-aș ruga să vă mărginiți prezentarea la doar șase minute, celelalte patru minute alocate uh, fiind uh, pentru răspunsul la întrebările care vă vor fi adresate. Da, spune doamna Almarinachi, voi vorbi acum despre drepturile umane, care, eh, drepturile omului, care reprezintă o mare prioritate pentru noi. Avem o listă obligatorie pentru toate uh, proiectele de contracarare a terorismului în țările terțe și pentru sprijinirea dialogului politic dialog politic în care ne-am uh, angajat cu actori cheie la nivel mondial. Este vorba despre Națiunile Unite, Statele Unite, Canada, Australia, Turcia, Arabia Saudită, Pakistan, India și alte țări, tocmai pentru a ne asigura că toate eforturile noastre de punere în aplicare vor uh, merge în aceeași direcție. În fine, cooperarea multilaterală forumul pentru combaterea terorismului și pentru promovarea uh, inițiativelor cheie în acest domeniu. La, există un, uh, a fost creat un prim centru în această direcție la Abu Dhabi, uh, la cărui creere noi am contribuit cu 5 milioane de euro. Este vorba despre o serie de uh, de asemenea, am contribuit la fondul de rezistență cu 2 milioane de euro și la, în, de asemenea, considerăm că um, putem să ajutăm țările din bazinul mediteranean pentru contracararea terorismului. Mulțumesc. Avem 21 de înscrieri la cuvânt, deci eu aș propune ca cei uh, ultimii doi vorbitori să se limiteze la o intervenție de doar 5 minute. Vă asigur că nu o să pierdeți informații mărginindu-vă doar la atâta timp, din potrivă. Oricum, eu am o întrebare pentru Jil. Vă rog, pentru ultimii doi vorbitori, doar câte 5 minute alocate. Următorul vorbitor, domnul Galzerano, președinte al grupului de lucru terorism. Uh, oricum, veți răspunde ulterior și întrebărilor, așa că deocamdată doar 5 minute pentru prezentare. Domnule Galzerano, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, profita de timpul care mi-a fost pus la dispoziție pentru a vorbi despre prioritățile președinției italiene în uh, grupul de lucru terorism al Consiliului. Înainte de toate, îmbunătățirea cooperării instituționale între organismele implicate în lupta împotriva terorismului. Eu fac parte dintr-un astfel de organism la nivelul Italiei și știu cât de important este un răspuns uh, comun la adresa acestei amenințări. Ori un răspuns de calitate depinde de calitatea informațiilor pe care reușim să le obținem și pe care le schimb, schimbăm între noi. Președinția italiană a făcut tot ce a stat în putință pentru a îmbunătăți fluidizarea schimbului de informații între serviciile de informație și serviciile de poliție avem uh, un instrument cel al echipelor internaționale care se concentrează strict pe chestiunea combatanților străini. Așa cum am văzut mai devreme, pentru noi aceasta reprezintă mm, problema cea mai importantă în termen de securitate pentru populațiile europene. Apoi, cooperarea cu țările uh, vecine UE, uh, Uh, țări care sunt afectate de această chestiune a combatanților străini, mă refer în speță la regiunea Balcanilor de Vest. Împreună cu țările din Balcanii de Vest am lansat o serie de discuții pentru îmbunătățirea capacităților de răspuns la amenințarea teroristă. Trebuie să ne îmbunătățim și cunoștințele la, în ceea ce privește aceste fenomene. Spre exemplu, atunci când vorbim despre combatanții străini, imediat gândul ne duce la persoanele care um, se pregătesc să se reîntoarcă pe teritoriul UE și care vor să întreprindă o serie de acțiuni uh, um, vrăjmașe la adresa noastră. Acest fenomen deja a avut loc. Acum rămâne de văzut ce putem face noi pentru a împiedica să acționeze. Evident, răspunsul nu stă doar în mâinile um, forțelor polițienești sau organismelor uh, contrateroriste. Uh, Uniunea Europeană a creat o serie de instrumente care se bazează pe o mai bună cunoaștere a acestui fenomen și care se bazează pe implicarea unei palete foarte largi de um, actori din um, societatea civilă. În Italia se vorbește foarte mult despre imigrație și despre numărul mare de imigranți uh, din Uniunea Europeană care, în mare parte, intră în UE prin poarta italiană. Foarte adesea, chestiunile legate de migrație sunt uh, puse în paralel cu terorismul trebuie să ne folosim mai bine instrumentele pe care, de care dispunem, fie că e vorba de, de cooperarea instituțională sau alte instrumente. Și, în fine, să asigurăm o mai bună cunoaștere a fenomenului. Aceasta nu poate fi făcută decât prin intermediul unor bune schimburi de informații și de bune practici. Cei care s-au confruntat uh, dureros cu terorismul au dreptul, dar și datoria de a face schimb de bune practici cu celelalte țări care încă își mai uh, clădesc uh, capacitățile de luptă antiteroristă. Aceasta reprezintă una dintre prioritățile președinției noastre. Sper, sper că am reușit să fiu suficient de succint. Da, mulțumesc. Voi da cuvântul acum domnului Soreca de la uh, DG Home. Da, vă mulțumesc. Sarcina mea este foarte ușoară acum, având în vedere că uh, cei care au vorbit înaintea mea au atins aproape toate subiectele, în special uh, Gilles de Kerhov. În ultimul an, în strategia de securitate internă, am, uh, ne-am axat pe această chestiune uh, și anume contracararea terorismului, uh, lucru pe care vom, vom continua să-l facem și în uh, următorii ani. Trebuie să combinăm elementele de mm, administrative, dar și elementele de prevenire în același timp. Trebuie să implicăm uh, absolut uh, toți actorii, mediul universitar, societate civilă și așa mai departe. În ceea ce privește fenomenul de radicalizare, avem operatori la nivelul comunităților uh, locale și autorităților publice care conlucrează. În ceea ce privește folosirea internetului și a rețelelor sociale, rețelelor media, am uh, susținut dialogul cu companiile de internet pentru ca um, prin intermediul internetului um, forțele de ordine să asigură o mai bună comunicare. Am finanțat un proiect în valoare de un milion de euro pentru o perioadă de 2 ani pentru înființarea unei forțe operative pentru comunicare strategică la nivel național. Am să mă opresc acum după 1 minut și 59 de secunde. Da, mulțumesc, dar oricum comisia de multe ori își depășește timpul alocat, așa că nu știu dacă echilibrăm acum aceste chestiuni. Am o întrebare foarte rapidă adresată lui Gil s-a consacrat activităților în domeniu de mai multă vreme și mai ales pe registrul cu numele pasagerilor. Am uh, fost uh, impresionat de impactul pe care îl are uh, folosirea internetului de către uh, organizațiile teroriste. Am o întrebare de ordin practic. Vreau să știu dacă chestiunea securității informatice nu este totuși uh, exagerată. Aș vrea să... Uh, pentru că în uh, faza a doua a um, anchetei noastre trebuie să dispunem de informații foarte clare în această privință. Și apoi dau cuvântul la Ney Gomez. The picture is terrible that, and I guess... Imaginea este absolut înfiorătoare și mai mult ca sigur e încar, în, ancorată în realitate imaginea aceasta pe care o pictați dumneavoastră. Într-adevăr, s-au făcut multe, dar rămân în continuare multe lucruri care nu s-au realizat, precum uh, cele două state care n-au uh, implementat schema de cooperare judiciară despre care vorbea doamna Marinaki sau doamna Konings. Dar haideți să revenim la subiect. În ceea ce privește te, uh, cooperarea judiciară, aș vrea, domnule de Kerkov, să aflu părerea dumneavoastră cu privire la statele care au decis retragerea naționalității, cetățeniei a persoanelor care se dovedesc a fi luptători străini. Nu mă refer la retragerea pasagerilor, ci la anularea cetățeniei. Vă întreb care este părerea dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Domnule de Kerkov, ați spus cât se poate declar că Libia este o problemă pe care am neg- neglijat responsabil noi, Uniunea Europeană, pentru ceea ce se întâmplă în uh, în uh, zonă. Parlamentul European uh, cere mult, de mult timp acțiuni în Libia, dar nu se întâmplă nimic. Libia, situația din Libia trebuie să se, să se îmbunătățească și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui la această îmbunătățire. În plus, în același timp, imigrația ne ne îngrijorează pe toți, dar doar imigrația ilegală. În momentul în care însă imigrații ilegali mai vin și cu finanțe, nu mai suntem la fel de supărați. Și în acest context vreau să vă întreb care, este, care sunt măsurile pe care le luați pentru monitorizarea operațiilor și tranzacțiilor financiare, pentru că eu cred că uh, această monitorizare este necesară. Cred că cu ajutorul ei am putea să identificăm uh, țări precum Qatar, Arabia Saudită sau uh, Turcia care uh, fac sau finanțează activitățile jihadiste, chiar dacă în același timp pozează în aliații noștri. Urmează Thomas. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să mulțumesc uh, experților noștri pentru prezentările extraordinare. Aici, uh, la Libe, adeseori uh, avem invitați care fac prezentări care nu sunt neapărat ancorate în realitate și care nu ne oferă niciun fel de soluții de viitor. În momentul în care am aflat de organizarea acestei audieri, uh, am uh, decis să mă întâlnesc cu reprezentanții serviciilor de securitate, serviciilor de informații, cu reprezentanții ai ONG-urilor, cu oameni care au lucrat în statele arabe și am încercat uh, de asemenea să obțin informații din partea moscheilor, moscheilor și uh, pornind de la aceste informații adunate, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. În primul și în primul rând, moscheile. Mi s-a spus că cu două, trei săptămâni în urmă, în Hamburg, la o moschee, au fost găzduiți oameni, bărbați și femei, uh, femei în special care fuseseră recrutate drept uh, soții ale unor luptători uh, islamiști. Odată ajunse în Siria și în Irak, femeile deveneau un fel de servitoare și formarea o primeau în Hamburg. Deci, iată, nu doar luptătorii sunt formați în Europa, ci și femeile care ar trebui să, să îi servească. Știm că tratamentul aplicat femeilor este o mare problemă. Bine, vorbeați și despre mediile de socializare. Aș vrea să aflu din partea dumneavoastră care este gradul de cooperare sau uh, ce cooperare aveți dumneavoastră cu companiile care gestionează aceste servicii de, de um, pe internet de socializare. De asemenea, vreau să vă întreb uh, ce anume se va face pe viitor pentru îmbunătățirea schimbului de informații. Spre exemplu, Cehia este un uh, stat de uh, tranzit. Mulți dintre luptătorii străini se întorc prin uh, Cehia. Cum colectați informații? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea tuturor invitațiilor noștri din după amiaza aceasta pentru toate informațiile pe care ni le-au oferit. Vreau să mulțumesc de asemenea uh, Uh, pentru prezentarea Europol cu privire la strategia antiterorism. Am avut ocazia să mă întâlnesc în Grecia cu victime ale diferitor o, grupări teroriste din Grecia. Una, în, în trecut, uh, politica genera mișcări teroriste. Acum uh, există mult mai multe motive care stau la bazele activităților teroriste. Acum terorismul este o activitate globală, un fenomen global. Se spunea cât se poate de clar că 90% dintre luptători uh, sunt motivați de religie. Și uh, lucrul acesta este important. Credeți că vom reuși să rezolvăm această problemă? Cum putem preveni radicalizarea indivizilor? E clar că dacă acționăm în urma unor evenimente, uh, Uh, rezultatele acțiunilor noastre nu, este, nu sunt neapărat cele mai bune. E important să prevenim acțiunile teroriste, să controlăm uh, finanță, fluxurile de finanțare. E nevoie de o Uh, păzire mai bună a granițelor noastre, dar de asemenea este nevoie de o mai bună supraveghere ale tuturor rețelelor teroriste. Și în acest context e nevoie de o supraveghere în special a fluxurilor de finanțare acest fenomen activ, uh, afectează nu doar un stat sau două, ci afectează întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, acțiunile trebuie să fie um, nici măcar doar la nivel european, ci trebuie să fie acțiuni globale. Nu noi trebuie să ne concentrăm asupra acelor state din care provin luptătorii, uh, să ne concentrăm asupra acelor state în care se produc luptele, dar în același timp trebuie să înțelegem că acest fenomen se extinde și că luptătorii încep să vină și din alte regiuni ale lumii decât cele care sunt uh, teatre de război. Trebuie să ne înțelegem că această activitate este una cât se poate de organizată și trebuie tocmai de aceea să stabilim care este legătura dintre activitățile teroriste sau organizațiile teroriste și uh, crima organizată. Iată, încă una dintre fațetele pe care trebuie să le luăm în calcul. Urmează doamna Sipal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că sunt ușor iritată. Mi se pare că am pierdut uh, am pierdut uh, ideile de bază care ne-ar putea ajuta. SUA uh, stochează de ani și ani de zile date. Asta pentru a uh, combate terorismul. Acum dumneavoastră ne spuneți că de dragul combaterii terorismului trebuie să acceptăm ca unele dintre drepturile noastre fundamentale să fie încălcate, să trebuie să acceptăm stocarea datelor și colectarea datelor per, uh, personale pentru că, iată, situația de securitate o cere. Dar de fiecare dată când uh, apare un, uh, un atentat terorist, ni se spune că trebuie să facem mai mult. Mai apar și luptătorii uh, străini și atunci din nou trebuie să renunțăm la mai multe dintre drepturile noastre. Iată, încep să, să fiu iritată de faptul că încercăm să combatem uh, încălcarea drepturilor uh, omului prin încălcarea drepturilor omului, practic. Noi încercăm acum, practic, să luptăm împotriva acțiunilor teroriste, având sau folosind instrumente care țin practic de activitățile teroriste. Uh, ce fac uh, teroriștii? Le spun uh, naivilor că capitaliștii le încalcă drepturile. Și ce face lumea capitalistă pentru a combate practic activitățile teroriștilor? Pur și simplu încalcă drepturile cetățenilor. Toți, cei, toți luptătorii străini care se întorc sunt uh, sunt uh, potențial periculoși. Dar vorbim aici nu doar despre bărbați, ci și despre femei cu o vârstă de la 18 până la 14 ani. Și subliniez asta. În momentul în care acești oameni se întorc acasă, uh, nu pornim, de la permi, nu pornim absolut deloc de la premisa că aceste persoane se întorc pentru că sunt uh, demoralizate și și-au dat seama că credințele inte, uh, inițiale erau uh, uh, false. Deci n-ar fi mai bine să le ajutăm, să le oferim asistența acestor persoane în loc să le demonizăm. După aceea se vorbea despre cooperare. Rara e bună, dar cooperarea nu aduce neapărat cu sine o soluție am încercat să instalăm, se spunea, o serie de programe de radicalizare. Spuneați, ați încercat să faceți de, de radicalizare. Ați spus că ați încercat să faceți lucrul acesta. Asta mă face să înțeleg că aceste programe nu au reușit dacă mă uit la ce se întâmplă în uh, statele membre, uh, văd mai degrabă că se implementează o serie de măsuri de uh, reprimare dar nu se implementează niciun fel de măsuri de prevenire. Iar lucrul acesta este scandalos. Deci, eu nu consider că avem abordarea potrivită. Nu punem accent pe prevenție. Și în plus, de unde știm uh, câți luptători străini uh, export, uh, părăsesc uh, sau intră pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru că nu avem, uh, nu colectăm noi în Uniunea Europeană datele PNR. Le cunoaștem, cunoaștem aceste persoane, uh, le cunoaștem numele, oare. Uh, sincer să fiu, nu înțeleg de unde vin toate cifrele astea pe care le vehiculați, pentru că pentru mine contextul ar trebui să nu vă permită să veniți cu statistici de astea clare. Deci vreau explicații, domnul președinte. Birgit, Uh, Te-am lăsat să vorbești mai mulți, însă îi rog pe ceilalți colegi să respect, respecte timpul care le este acordat. Vă, vă rog uh, foarte mult. Urmează domnul Kirkhope. Voi fi foarte succint, domnule președinte. Vreau să mă adresez uh, domnului Wainwright și domnului de Kerkhoff. Aș vrea să știu de la ei și astăzi nu voi vorbi despre raportul PNR, o las pe altă dată, dar vreau să întreb pe cei doi domni care sunt măsurile legislative care, după părerea lor, uh, ar trebui să fie promulgate la nivel european pentru combaterea terorismului. Cum credeți dumneavoastră că Parlamentul European ar putea oferi uh, agențiilor, precum Europol, uh, Uh, pentru ca acestea să își facă mai bine treaba. În domeniul uh, antiterorismului, combaterii terorismului, vreau să vă întreb ce am mai putea face și nu facem în momentul de față. Uh, unii membri critică faptul că, deși în momentul de față există din ce în ce mai multe instrumente la dispoziția autorităților, deși există din ce în ce mai multe date uh, care sunt stocate, um, situația e la fel de problematică. Ce aveți, de ce aveți nevoie din partea noastră? Mulțumesc. Urmează doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult. Toți invitații noștri au spus că e nevoie de o premisă armonizată aici. Dar dumneavoastră nu ați uh, venit cu o propunere armonizată, ci v-ați uh, limitat la măsuri de represiune, la enunțarea unor măsuri de represiune. N-ați vorbit deloc despre uh, societatea civilă, niciun moment. Societatea civilă nu este deloc reprezentată aici și, iată, purtăm o discuție într-un cadru restrâns, limitat și insuficient. Nu ați spus deloc care sunt cauzele Vă întreb pe fiecare în parte uh, care sunt informațiile pe care le dețineți dumneavoastră cu privire la cauzele generale care duc la această situație. Vreau analize clare, studii ale cauzelor care duc la acest fenomen. Spuneți dumneavoastră, dar nu este un fenomen, este o situație clară, concretă. Și în plus, să nu uităm că exportăm în continuare mar, uh, armament în aceste state sensibile și nici nu ne trece prin cap să oprim exporturile de arme acolo și ne miră faptul că armele respective sunt folosite. Dar bine, asta e uh, uh, o chestie suplim, suplimentară. Vreau să vă întreb însă cât se poate de concret cum anume recunoașteți dumneavoastră un luptător străin? Îl recunoașteți pe baza călătoriilor sale, pe baza expresiei pe care o are în fotografiile de pe uh, Facebook, uh, pe baza pașaportului? Dați-mi voie să vă întreb care sunt tipurile de profiluri pe care dumneavoastră le vânați. Și în al treilea rând, măsurile dumneavoastră măsuri uh, precum uh, retragerea pașaportului, uh, retragerea cetățeniei, controlul mai puternic în punctele de intrare în Uniunea Europeană pentru cetățenii care merg în Siria, bineînțeles, controlele vor fi mai uh, stricte, dar mie mi se pare că toate aceste măsuri pur și simplu încarcă legislația uh, europeană. Să nu uităm că purtăm uh, discuții pe marginea protecției datelor care merg exact în contra tuturor acestor măsuri pe care dumneavoastră le promovați. Și chiar credeți că măsurile acestea vor combate într-adevăr ter- terorismul? Chiar credeți asta? Uh, Mie mi se pare că toate aceste declarații ale dumneavoastră sunt prea prea limitate. Nu mergeți uh, în întâmpinarea unei provocări cu care într-adevăr ne confruntăm. Urmează doamna Swinburne. Tack för ordet. Eh, FNs sändebud. Mulțumesc. Da, am avut un mesaj al ONU. Emisarul ONU ne-a vizitat acum uh, două săptămâni, ne-a spus ce trebuie să facem pentru ca țării noștri să nu mai plece în Irak, în Malia, Nigeria, Somalia, Yemen, Pakistan, uh, Afganistan, Tunisia, Libia, Egipt, etc., etc., etc. Bun. Spunea că statele membre trebuie să folosească toate posibilitățile la dispoziția lor mai cu seamă această rezoluție a ONU care privește călătorile jihadiștilor pentru a acționa. Acum vreau să vă întreb cum se va pune în practică această rezoluție a ONU în diferitele noastre state membre. S-au făcut deja diverse declarații spunând că uh, este foarte clar că anumite partide care nu doresc imigrația au reacționat imediat. Mi se spune că avem islamiști pe teritoriul nostru care sunt nebuni, care amenință lumea occidentală în forma sa actuală. Pe mine mă îngrijorează un alt aspect și anume cei care au spus aici că siguranța poate să fie invocată în orice moment. Se vorbește despre drepturile omului, se vorbește despre motive legitime de, căstori, de călătorie în Siria și așa mai departe. Însă, eu, dacă să zicem, lucrez pentru Crucea Roșie și trebuie să mă duc acolo, uh, pot să mă duc? Ce este, uh, este foarte, este, este oare sigur că o să mă duc acolo ca să comit uh, un atentat? Eu cred că e diferență între realitate și ceea ce uh, Uh, credem noi. Unii sunt uh, foarte, foarte realiști, uh, irealiști. Realitatea este cu totul și cu totul cealaltă. Călătoriile acestor islamiști sunt într-adevăr foarte, foarte amenințătoare pentru Uniunea Europeană, dar și pentru țările unde merg aceste persoane. Asta spune și Așa, asta spune și ONU este vorba de o circulație uh, a migranților fără încetare. Iată ceea ce au spus și alegerile europene cu rezultatele lor. Trebuie să întețim supravegherea, monitorizarea, sistemul Schengen, protecția frontierelor o politică și abordare comună pentru a vedea cum putem să-i protejăm mai bine pe cetățenii noștri. Trebuie să cooperăm pe baza acestor reguli pentru ca acești luptători străini să nu creeze probleme odată ce se întorc din nou pe teritoriul european, să putem să spunem nu anumitor acte și fapte inadmisibile. Deci să facem tot ce este posibil și să spunem foarte clar că ușa este închisă. Mulțumesc, dragi colegi. Nu vreau să par foarte dur, însă este ora 6 seara. Încă o dată aș dori ca toată lumea să poată să pună întrebări, să primească răspunsuri, să nu există frustrări. Încă o dată mă scuzați, dar vă rog să vă mențineți la două minute per intervenție. Asta spun mereu. Acum urmează doamna Jolie. Mulțumesc, domnule președinte după ce am auzit cum cu toții ne-ați descris lumea înconjurătoare, mi-e greu să spun asta, dar mi se pare că uh, este o imagine îngustă uh, a realității și nimeni n-a spus că slăbiciunea Europei, slăbiciunea politică este cea care duce la problema noastră în Siria și în Libia la numărul de luptători care merg acolo. Deci e vorba de slăbiciunile noastre care au creat uh, aceste probleme. Ne-ați vorbit despre instrumentele juridice la dispoziție. Acestea există așadar și este inutil să mai atacăm drepturile fundamentale și s-a adeverit asta de pildă Uh, în cazul Mera, toate autoritățile au recunoscut că, da, într-adevăr, era cunoscut ca fiind plecat să lupte în străinătate, s-a întors, era cunoscut pentru asta și totuși uh, nu a fost interceptat la timp și au avut loc victimele, s-au făcut victimele care au făcut. Iar și atentatele de pe 11 septembrie, Twin Towers, erau cunoscute amenințările respective, dar numai problemele de comunicare și incompetența serviciilor respective din Statele Unite au făcut să se întâmple ce s-a întâmplat și să nu se împiedice problemele. Deci, iată, uh, alt exemplu, Afganistanul pe care îl cunosc foarte bine. Talibanii continuă să asasineze. Deci sunt uh, mari teroriști în ciuda prezenței NATO și în ciuda supravegherii totale desfășurate acolo și uh, în ciuda costurilor și mijlocelor desfășurate acolo și nu se întâmplă nimic. Iar ceea ce ar putea să reușească în acest caz este metoda politică. Speranța este ca noul președinte afganit să poate, într-adevăr, în sfârșit să se, mută, să se pună la masa de discuții cu teroriștii. Este singura soluție. Deci, nu cred că a furniza în continuare uh, date în plus va rezolva problema. Nu cred eu. Apoi, câteva cifre prezente în raport acum. Franța, pagina 46. La această pagină sunt descrise problemele Franței cu atacurile teroriștilor. Uh, de fapt, este vorba de activități ale separatiștilor. 58 eh, eh, separatiști eh, și numai 5 nespecificate. Și când și vine vorba de numărul total de persoane implicate, toți separatiștii sunt cei predominanți. Deci atunci când prezentați amenințările teroriste, dumneavoastră încorporați într-o țară, în cazul unei țări cum e Franța, probleme pe care această țară le are de sute de ani încoace. Deci, cred că trebuie luptată împotriva terorismului așa cum trebuie, dar nu trebuie în această luptă să sacrificăm libertățile noastre publice. Mulțumesc foarte mult, doamna Jolie. Nu vreau să rup pe nimeni, mai ales când s-au adus noi elemente interesante în dezbatere, dar încă o dată lansez un apel, am trecut de ora 6, rog colegii să se mențină la două minute de intervenție din respect pentru colegii care urmează ca să nu-i uh, le tăiem nici lor timpul de vorbire și încă o dată spun asta și nu mai spun după aceea. Ne-au rămas, deci, jumătate de oră, urmează domnul Voit. Domnule, voi trebuie să și începeți la timp. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi pun întrebarea de ce microfonul, dar microfonul, da, uh, de ce se adună aceste probe în condițiile în care călătoria este liberă? Poți să te deplasezi cum vrei. Nu este interzis să Uh, călătorești, nici măcar dacă îți vine ideea să lupți undeva. Sunt persoane care se duc în Ucraina, poate vor să lupte alături de separatiști sau poate vor să lupte alături de ucrainieni. Și atunci, ce se întâmplă pe plan juridic și legal? Ce posibilități există? Putem, într-adevăr, să fim în plină contradicție, să retragem pașapoartele numai pe baza unei suspiciuni cum că călătorul respectiv se duce undeva să lupte, să combată, mi se pare puțin uh, ciudat ce recurs există la această retragere a, a pașaportului. Mi se pare că multe întrebări uh, sunt încă fără răspuns și n-am vorbit aici despre un lucru se poate de important, esențial. E vorba de libertatea persoanelor cu dublă cetățenie. Aceste persoane pot chiar și după ce au luptat undeva să se întoarcă în Europa, în țările lor respective. Și, deci, acești luptători, luptători uh, ce se întâmplă cu ei? Uh, au dublă cetățenie? În ce măsură pot să-și piardă drepturile? În ce măsură pot să revină în Europa? Mulțumesc foarte mult! Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Da, avem, iată, un prezidiu cu șase persoane care au uh, intervenit și este foarte clar că nu pot să las deoparte ocazia de interveni pe acest subiect specific, libe, terorismul. Însă vreau să pun o întrebare. Am auzit despre toți acești uh, luptători străini și cauzele care determină acest comportament, religie, dar nu cumva e vorba de disperare socială, de probleme sociale, de această disperare care domină Europa astăzi. Și a doua întrebare. Bineînțeles că suntem foarte îngrijorați de această uh, creștere a acestui fenomen a terorismului, însă n-am auzit nimic despre de la autoritățile respective despre terorismul de extremă dreaptă, care, apropo, uh, a uh, dus la atacul extraordinar din uh, Norvegia, în care au murit sute de persoane. Un extremist de extremă dreaptă, alb, supre, um, care era pentru supremația rasei albei, care a omorât cu sânge rece atâta persoane pe insula Utolia. Și, apropo, legislația norvegiană a fost întotdeauna foarte tolerantă din punct de vedere al religiilor. Deci despre ce este vorba? Nu cumva vorbim despre un dublu standard, vorbim despre terorismul motivat uh, de politic, așa cum este cel din Grecia cu uh, răsăritul auriu. Deci, încă o dată, să nu uităm aceste persoane pentru că avem teroriști de extremă dreaptă care sunt uh, foarte atățați de prezența musulmană în Europa și dincolo de granițele ei. Mulțumesc foarte mult! Urmează Tereza. Mulțumesc foarte mult! Cred că vorbitorii aici prezenți vor fi cu toții de acord în ceea ce privește gravitatea amenințărilor la care sunt expuși uh, cetățenii noștri și probabil că societatea noastră în ansamblu ei încă nu a uh, luat pulsul uh, um, acestui caracter de urgență. Pe lângă atentatul de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles, am fi putut noi și ne să fim victime ale terorismului și mulți europeni pot fi și sunt victime, dar consideră terorismul ca ceva foarte îndepărtat nefamiliar și mem- memoria noastră este foarte scurtă. Uh, ne uităm la televizor și vedem, da, aceste femei au fost vândute sclave și așa mai departe. Eu cred că e nevoie de o conștientizare mai mare a populației pentru a avea mai multe rezultate în lupta antiteroristă, dincolo de dezbaterea ideologică în ceea ce privește libertatea versus securitate, care nu poate să profite decât teroriștilor. Deci, iată, conștientizare care este foarte importantă pentru a frâna avântul acestor teroriști care doresc nu numai să elimine libertățile noastre, ci vor să ne elimine pur și simplu. Și am auzit aici că noi am fi vinovați de faptul că ne omoară teroriștii. Mie mi se pare asta culmea culmilor. Mulțumesc, Tereza. Urmează uh, domnul Radev. Mulțumesc. Uh, tendințele din acest raport sunt foarte îngrijorătoare, mai ales când vine vorba de participarea europeană la aceste uh, acțiuni în Siria. Săptămâna trecută am avut niște date legate de Bulgaria. Înainte era considerată o țară de tranzit, însă acum se pare că există resortisanți bulgari care au plecat să lupte în Siria. Și E vorba de lucruri cât se poate de îngrijorătoare, pentru că între zona de conflict și Bulgaria nu există decât o singură țară, e vorba de Turcia. Vreau să vă întreb dacă știți mai multe despre soarta acestor resortisanți bulgari care participă la acțiuni teroriste în grupuri. Acolo există oare date, informații legate de acești bulgari care ar ajuta aceste grupuri? Vreau să vă întreb dacă dețineți informații legate de tabere de antrenament pentru viitorii teroriști pe teritoriul Bulgariei și dacă se pot oare evita arte teroriste ca cele de la aeroportul nostru din Bulgaria? Doamna Ruiz. Da, da, îmi pare rău, spune președintele, Știți cum se întâmplă? Ok. I'm sorry, the moment has come. I can't pronounce uh, your name. I, I'm, and I'm not going to try because I'm going to get it wrong. I'm at that moment. Da, de fapt este vorba de fapt că nu pot să vă pronunț uh, numele și mă codesc. Mă codesc. Vă rog frumos. Da, pentru că nu avem aici o abordare holistică, aș zice că fanatismul înseamnă pur și simplu acțiunea de a obliga pe ceilalți de a se schimba. Aceste crime comise fără niciun fel de scrupul sunt esența însuși a terorismului. Noi putem să discutăm uh, și să filozofăm uh, Uh, dezbătând uh, despre libertate și securitate. Foarte bine, noi avem libertatea de a ne dedea la astfel de reflexii, însă în ziua de astăzi, în epoca internetului și a socializării pe internet, uh, situația este diferită. Nu știu dacă avem instrumentele care ne permit să acționăm în sensul că probabil că nu avem la dispoziție deci aceste instrumente de armonizare a securității și libertății. Trebuie, deci, să evităm cu orice preț violența. Însă, într-adevăr, cele două puteri, uh, arma și spiritul, uh, de multe ori, din această luptă învingător, este uh, învingător uh, spiritul, conform lui Napoleon, însă eu cred că avem nevoie în această epocă de ambele lucruri, și de arme, și de spirit, de vorbe. De asta avem nevoie în Europa pentru a combate terorismul. Însă această practică colectivistă, totalitaristă, dezumanizantă, este devastatoare, iar ideologia lor este într-adevăr foarte periculoasă pentru că acești teroriști chiar cred că sunt victime. Eu cred că noi aici, în Europeană, nu acționăm suficient. Asta este problema. Iar pentru a acționa avem nevoie de o adevărată gândire umanistă în interiorul și în exteriorul uh, granițelor noastre și cred că comunitățile noastre, societatea noastră, noastră este încă la început. Bineînțeles că dacă dorim să evităm arma, violența, trebuie să um, reflectăm, dar cred că nu este suficient. suficient. Este momentul ca fiecare să ia măsura propriilor acțiuni și răspunderi. Mulțumesc foarte mult că ne uh, spuneți asta și că faceți un apel și la spiritualitate. Acum dau cuvântul și altor vorbitori, pentru că unii dintre colegi doresc și trebuie să plece. Domnul Venar, foarte pe scurt, domnule președinte. Am auzit multe lucruri interesante spuse aici de către vorbitori. Domnule Wainwright, ați vorbit despre punctul focal travelers, călători, și ați spus că statele membre, de fapt, au atitudine de a folosi sau nu acest instrument. Ce credeți despre angajamentul real al statelor membre în acest sens? Ce să facem să le motivăm mai bine pentru a participa la astfel de acțiuni? Și apoi, mai concret, uh, dacă Statele Unite ar dori să facă parte din acest exercițiu, având în vedere amenințările globale, asta ar fi ceva interesant, după părerea dumneavoastră, și până unde se poate merge într-un astfel de exercițiu? Doamna Sargentini este ultima vorbitoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt. Acum uh, o lună, în Olanda, patru familii erau suspectate de intenția de a uh, părăsi uh, țara împreună cu copiilor. Copiii au fost separați de părinți, părinții au fost arestați. Și după câteva săptămâni s-a dovedit că, de fapt, nu era nici vorbă despre așa ceva. Pur și simplu erau părinți care vreau să călătorească cu copiii lor. Iată ce se întâmplă când nu cunoști toate informațiile și când nu nu urmărești așa cum trebuie informațiile primite. Bineînțeles că atunci când e vorba de copii, situația este încă și mai problematică. Apoi, domnul Galzeran a vorbit despre amenințarea mondială a terorismului și despre faptul că trebuie ca toate eforturile să fie interconectate. Nu cumva mă întreb dacă n-ar trebui să fim puțin mai atenți la ce cuvinte folosim, pentru că, încă o dată, multe dintre problemele noastre pornesc de la vocabular, de la folosirea nechipzuită a cuvintelor, a limbajului și chiar și cuvântul terorism este folosit în fel și chip. Pentru că dacă terorismul este invocat pentru a separa copiii de familii, vedem unde ajungem. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră excelente. Este foarte clar că, având experiența pe care o aveți, ați fi putut să, să, să vorbiți mai mult și mulți, chiar aveți experiență în acest sens. Iată, în aceste condiții, membrii ai panelilor, panelului vă rog frumos să ne spuneți și să răspundeți ce credeți. Domnule Wainwright, ați avut întrebări adresate direct. Vă rog să răspundeți legate de strategia de securitate internă, despre alte dosare legislative. Oricum este vorba de o dezbatere de orientare și este clar că răspunsurile dumneavoastră ar fi foarte utile pentru noi. Dar încep acum cu domnul Gilles de Vercoff. Many, many... Mulțumesc pentru numărul mare de întrebări, întrebări de calitate. Voi încerca să răspund mă, măcar la o parte dintre acestea, pentru că n-aș dori să monopolizez eu toată discuția. În ceea ce privește rolul mediei sociale și a încriptă, încriptării, da, rolul acesta este imens de ce s-a ajuns la un număr atât de mare de combatanți străini? Ei bine, tocmai din rolul de amplificare pe care l-au jucat Facebook, Twitter și alte rețele sociale. Am organizat o întâlnire de amploare cu mari ă, actori din domeniu, Facebook, Twitter și așa mai departe și va fi foarte interesant să vedem ce au făcut deja în acest sens și ce am putea face împreună. Nu vă dau deocamdată detalii suplimentare, dar cred că e uh, un prim pas foarte bun. Pe de altă parte, ei vor și să-și păstreze piața europeană, evident. Și, de asemenea, încă evaluează impactul scurgerilor uh, din um, cazul Snowden. Uh, șeful FBI a dezvoltat noi instrumente de încriptare. Evident, chestiunea protejării vieții private este una foarte importantă, dar, pe de altă parte, nu mi se pare că acesta e un argument uh, valid pentru a împiedica accesul autorităților publice la informații de uh, foarte mare valoare pentru contracararea terorismului. Deci, după decizia unui uh, judecător, se poate ajunge la accesul la informații, dar pe de altă parte mai apare și chestiunea vitezei cu care se poate uh, avea acces la aceste informații. Poate că și aici va trebui să ne mai gândim uh, și să vedem dacă cadrul uh, legislativ actual, mai ales Convinția de la Budapesta, nu ar trebui cumva actualizate. În ceea ce privește provocările, mi-e teamă că nu mă pot uh, uh, pronunța pentru că nu lucrez în domeniul uh, informațiilor, dar știu că uh, uh, eforturile au fost intensificate, eforturile de colaborare o întrebare foarte bună și legată de întrebarea pe Europol, Europol este următoarea. Cum să uh, convingem serviciile de informații să se folosească de instrumentele deja existente, instrumente create de către Europol. Pentru că s-a dezvoltat, dezvoltat un sistem de filtre care să împiedice serviciile de informații să distribuie mai departe informațiile cu caracter um, sensibil. Încă nu știu care sunt detaliile juridice pentru în ceea ce privește retragerea cetățeniei, dar uh, dacă este vorba despre un, uh, o persoană cu dublă cetățenie, persoana ar putea fi mutată, la fel și ca și problema, către Maroc, spre exemplu, dacă persoana are dublă cetățenie marocană și franceză, să spunem. Ieri am fost uh, blocat la aeroport, așa că una dintre întrebări mi s-a părut foarte interesantă și anume uh, faptul că este foarte ușor să călătorești din Europa. Faptul că aceste călătorii sunt ieftine. Da, într-adevăr, e un argument, dar totuși mare parte din banii care finanțează organizațiile um, uh, teroriste provin din uh, țările din Golf, Acum, în ceea ce privește uh, participarea femeilor în rândul combatanților străini, este una, uh, o problemă nouă. 10, dintre 10 și 15% dintre combatanții străini sunt uh, femei. În ceea ce privește înrolarea unor combatanți bulgari în uh, luptele din Siria, da, este adevărat că acest fenomen a început să existe pentru că drumul din Bulgaria până în uh, Siria și Irak este scurt și ușor. Uh, Cecilia Malmström în ultimii ani s-a implicat foarte mult în prevenirea precum și uh, actelor teroriste, precum și în implicarea societății civile în lupta antiteroristă. Deci nu este vorba doar despre un răspuns uh, securitar, să spunem așa. Există o adevărată implicare a uh, societății civile. Avem uh, mai multe inițiative, dezvoltarea Europei în islam, sentimentul european în islam și nu a islamului în Europa deradicalizarea, întrebarea doamnei Sipel, deradicalizarea care ar fi un eșec. Într-adevăr, aveți dreptate, trebuie să facem mai mult în această direcție. Trebuie să creăm mecanisme pe care să le testăm. Eu nu cred în deradicalizare, dar o dezangajare, da, Chiar cred că există. Într-adevăr, cred că mai rămân multe de făcut în această, în această direcție. În ceea ce privește politicile franceze recente, aceasta se bazează pe uh, ideea și conceptul de radicalizare. Francezii au încercat să uh, afle mai multe, să învețe mai multe din exemplele celorlaltor țări. spre exemplu, uh, din programul uh, canalului Mânecii din Marea Britanie. În orice caz, uh, evoluțiile sunt clare. În ceea ce privește întrebarea domnului Kerhov în privința nevoilor, Noi nu cerem um, legi suplimentare sau date suplimentare, nu. Noi vrem optimizarea mecanismelor uh, existente, sistemul de informații Schengen, sistemul Interpol și așa mai departe. În privința încriptării, nu știu dacă este nevoie de legislație suplimentară, s-ar putea să fie cazul. Statele membre nu sunt extrem de doritoare uh, să se modifice legislația pentru a putea pune în aplicare uh, rezoluția 21-27. Deci fiecare mem stat membru UE are obligația de a uh, crea în dreptul penal național um, aceste dispoziții. Unele state membre dispun deja de legislație, legislație în domeniu. Poate ar fi bine să se facă și la nivel uh, colectiv. Eu unul mai degrabă sunt de acord cu o astfel de abordare. Pentru că astfel s-ar trimite un mesaj foarte clar uh, dacă în toate cele 28 de state membre este același grad de incriminare, lucrurile ar fi mult mai clare și simple. Dar mulți cred că uh, termenul uh, de uh, transpunere în dreptul național este foarte lung și sunt descurajați. Gil, îmi cer scuze, știu că ai vrea cu mare drag să răspunzi la absolut toate întrebările, dar te rog să te... să-ți mai domolești entuziasmul. Mulțumesc oricum pentru răspunsurile aduse deja la marea majoritate a întrebărilor adresate din sală. Îl rog pe Rob Wainwright să răspundă acum. Da, Uh, lupta împotriva criminalității organizate reprezintă un aspect extrem de important. Este vorba despre un domeniu mult mai larg și anume unde se face linia de demarcație între viață privată și securitate. Până la urmă, întreaga chestiune a agendei digitale se um, bazează pe această linie de demarcație. Noi vrem să se ajungă la un grad de echilibru ideal și să se asigure o cooperare ideală între firme și um, uh, organele de aplicare a legii. În ceea ce privește Turcia, probabil că Mara Marinachi va putea răspunde mult mai bine decât mine. Eu cred că trebuie uh, maximizată punerea în aplicare a programului TFTP. Este vorba despre un instrument legislativ uh, evaluat la bani mărunți și ar trebui pus în aplicare în, în întregime. Domnul Lopez Achilar a pus o întrebare extraor- uh, foarte la obiect în ceea ce privește uh, atentatele teroriste întreprinse de către uh, extrema dreaptă. În Uniunea Europeană nu există doar extrema dreaptă, și ci extrema stângă care se dedau la acte teroriste. Da, aveți dreptate. Sunt multe elemente uh, care conturează chestiunea combatanților străini și acestea nu se mărginesc strict la chestiunea religioasă Multe dintre aceste persoane au fost atrase în cercul violenței teroriste din rațiuni complet străine rațiunilor religioase. Da, aveți pe deplină dreptate. E adevărat că uh, internetul are un rol mobilizator extraordinar de mare. Domnule Radev, uh, uh, vă voi uh, transmite în scris răspunsul, răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește schimbul de informații, um, unele transmit mai multe informații, altele mai puține, dar în orice caz um, datele și informațiile în privința suspecțiilor sunt destul de bine la, puse la punct. Domnule Zavoschi, în ceea ce privește schimbul accelerat de informații, același răspuns. Unul din lucrurile ciudate este că statele fac schimb de informații în privința suspecțiilor prin SIS, dar nu trimit aceste informații și Europolului, lucru pe care pur și simplu nu îl înțeleg, pentru că noi asigurăm o apărare a datelor personale mult mai bună decât prin SIS. Asta e una din problemele spinoase cu statele membre momentan. Acum, în ceea ce privește instrumentele de care mai este nevoie, Jil a răspuns deja în mare. Europol are nevoie de o reglementare specifică pe viitor ca să se permită să-și facă cu adevărat treaba. Raportorul uh, pe uh, regulamentul 531 și-a făcut treaba excelent. 539, vă rog să mă scuzați trebuie să dispunem de mecanisme de procesare a informațiilor moderne și rapide care să ne ajute cu adevărat să ne facem treaba. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru faptul că ați știut să comprimați uh, răspunsurile într-un uh, timp atât de scurt în ceea ce privește reglementarea uh, aveți foarte mare dreptate și de asemenea mulțumesc pentru răspunsul pe care îl veți acorda ulterior colegului din Bulgaria. Îi dau cuvântul uh, președintei Eurojust să răspundă la întrebările adresate. Mulțumesc, domnule președinte. A, scuze. A, mulțumesc încă o dată interpreților astăzi a, pentru a, timpul suplimentar pe care ni-l acordați. Doamna Conițc, da, Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări în ceea ce privește răspunsul la nivelul Uniunii Europene și la nivelul, mm, la nivelul legăturilor dintre UE și restul lumii. În ultimii 10 ani, Eurojust s-a uh, axat foarte mult pe crearea unei rețele antiteroriste la nivel uh, mondial. Eurojust a făcut acest lucru rapid și în deplină conformitate cu statul de drept. Acordăm asistență juridică și uh, echipele noastre de investigare au, au putut dus la o um, rapiditate, să spunem, în crearea tuturor acestor instrumente de răspuns. Încă o dată, toate acestea au fost făcute în conformitate de plină cu statul de drept. Sunt pe deplin de acord cu doamna Sipel. Da, nu trebuie să reacționăm în mod exagerat, trebuie să avem o abordare echilibrată între libertatea de mișcare, drepturile civile și uh, securitate. În unele state membre uh, ne concentrăm pe reabilitare, pe reintegrare, pe programe sociale pentru tineri. Deci, aici este vorba de, doar despre vârful icebergului, acele câteva persoane în cazul cărora reabilitarea și reintegrarea nu reprezintă o soluție. Doamnă Jolie, cazul de la Bruxelles a arătat clar că trebuie să ne axăm pe terorismul real, pe cei care doresc să călătorească în scopul punerii la cale al unor activități uh, teroriste am tot vorbit despre um, folosirea nepotrivită a conținutului informațiilor. Este vorba despre oameni uh, nemulțumiți, dezamăgiți de viața lor, care nu știu încotro să se uh, îndrepte. Este vorba în mare parte despre victime ale crizei sociale și crizei financiare uh, și economice care consideră că singura speranță care le, le mai rămâne este înrolarea în aceste organizații teroriste. În fine, definiția uh, combatanților teroriști străini a fost dată în data de 24 septembrie de către Națiunile Unite. Nu este vorba despre un fenomen nou, dar firul roșu este că uh, persoana călătorește în scopul uh, punerii la cale sau facilitării sau pregătirii sau punerii în aplicarea unor uh, acțiuni teroriste. Încă o dată, nu este vorba despre un fenomen uh, nou. Uh, deja din 2005 existau combatanți străini care mergeau către Irak. Vă mulțumesc. I'd ask, um... Interpreții vor trebui să ne părăsească în curând și, de asemenea, colegii văd că încep să părăsească sala. O, îi dau cuvântul acum doamnei Marinaki să intervină pentru vreo trei minute. Vă mulțumesc. Voi încerca să fac și eu câteva comentarii foarte subcinte în ceea ce privește programele de, de radicalizare. Da, într-adevăr, acesta este conceptul pe care îl folosim noi în contextul european. Au existat eforturi din partea unor alte state care încercau să-și exporte metodele. Noi nu suntem de acord cu ele. Uh, Uh, noi am venit cu propriile noastre sau sprijinim dezvoltarea de programe locale bazate pe experiența locală. În acest sens, bineînțeles, cooperăm cu societatea civilă din uh, state. De asemenea, colaborăm strâns și cu diaspora și cu comunitățile locale. Vrem așadar să implicăm foarte puternic societatea civilă în eforturile noastre. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Sargentini. Domnia sa spunea că nu trebuie să folosim uh, termenul terorism în aceeași propoziție cu uh, termenul migrație. Sunt într totul de acord cu domnia sa și încercăm să facem uh, să, să disociem cele două concepte care oricum n-au nimic uh, unul de-a face cu celălalt. Încercăm să păstrăm, bineînțeles, pers perspectivele corecte în eforturile noastre. În ceea ce privește finanțarea activităților uh, teroriste, ei bine, această finanțare are surse bine cunoscute, dar acum la nivel internațional se încearcă crearea de instrumente de gestionare a operațiunilor financiare. Pe 29 noiembrie vom merge în Bahrain pentru a participa la o conferință internațională uh, în cursul căreia vom încerca să luăm uh, legătura cu, să, să discutăm clar cu zonele, cu statele din Golf și cu alte state din regiune care au contribuit financiar la evoluția terorismului. Atât din partea mea. Domnul președinte, oricum vă veți uh, întoarce în uh, sânul comisiei noastre, îi dau acum, uh, le dau acum câte un minut uh, domnilor Galțerano și domnului uh, și, și uh, Soreca. Deci câte un minut. Să înțeleg că am 30 de secunde, de fapt, <laughs> pentru a răspunde la întrebări. Bun, răspund la întrebarea doamnei Sargentini. Nu sunt de acord ca terorismul și migrația să fie puse pe aceeași treaptă. Însă din experiența mea vă pot spune că în 2011 din cei 500 de mii de migranți care au ajuns la Lampedusa, am găsit o persoană căutată de Statele Unite ale Americii uh, pentru terorism și doi imami uh, radicali. Deci, Iată, experiența mea arată cât se poate de clar că, într-adevăr, migrația și terorismul nu, uh, sunt, uh, nu sunt concepte care trebuie să fie puse pe același plan, dar, pe de altă parte, nu trebuie să excludem posibilitatea intrării pe teritoriile noastre a unor teroriști uh, deghizați în migranți. Mulțumesc! Uh, vreau și eu să răspund uh, la întrebarea legată de, de societatea civilă. Uh, noi ne dorim să cooperăm cu societatea civilă și cu uh, autoritățile locale și regionale. Domnule Kirkhope, Kirkhope acum, uh, legislația nouă, mulți au vorbit despre PNR, în ceea ce privește Uh, definiția dată conceptului de terorism. Eu cred că aceasta trebuie rafinată. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că um, legislația existentă deja este bine aplicată în statele membre înainte de a trece la o revizuire a actelor uh, legislative europene. Domnul președinte, vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas în sta în sală până la ora aceasta, vă asigur că în următoarele săptămâni vom discuta cu toți cei trei comisari uh, care, prin natura portofoliilor lor, sunt responsabili și pentru această temă a terorismului. Îmi cer scuze invitațiilor noștri pentru că i-am grăbit astăzi, dar cu toate acestea vă asigur că am fost foarte onorați de prezența dumneavoastră, de faptul că ați venit cu prezentări despre acțiunile demarate de Uniunea Europeană și despre încercările Uniunii Europene de a clarifica situația. E drept, am fost cam mulți, timpul a fost scurs, scurt, dar vroiam ca această discuție orientativă să ne ajute pe toți pentru discuțiile cu, pe care cu siguranță le vom purta în viitor. A meritat venirea dumneavoastră la noi, vă mulțumesc tare mult că ați venit și că ați mai și răspuns la întrebările care v-au fost adresate. Vă mulțumesc foarte mult!